Bună ziua! Haideți să începem ședința. Nu vrem să, așteptă, să o lăsăm pe doamna comisar să aștepte prea mult. Obiectează cineva la ordine de zi? Dacă nu, trecem la punctul 2, aprobarea procesului verbal al ultimei reuniuni. Ați primit uh, procesul verbal, o să vă rog să-l parcurgeți și să-mi spuneți până la sfârșitul acestei ședințe dacă aveți obiecții sau nu. Dacă nu, îl vom considera adoptat. Această ședință este transmisă live pe internet. Äh, aveți interpretare în limbile pe care le găsiți în documente, în afară de estoniană, suedeză și alte două. Mâine însă trebuie să țineți cont că nu ne vom întâlni în această sală. Mâine pentru vot și pentru audiere ne vom întâlni vis-a-vis -vis, în cealaltă clădire la Ian 4Q1. Și vă rog să nu uitați acest lucru. Și aș mai dori să vă rog să luați toate lucrurile de aici de care aveți nevoie mâine dimineață, să nu lăsați aici nimic pentru că eventual vreți să știți mâine despre ce votăm. Veți găsi toate documentele în documentele de astăzi. Vă rog să vă uitați acum în mapă și să vă uitați la vizita noastră în, în capitala culturală Peci, să vă uitați mai ales pentru a vedea că a fost într-adevăr o misiune foarte de succes. Mulțumesc președintelui Parlamentului și um, deputatului de la noi din comisie, domnul Tăcheș, care a condus această delegație. Mulțumesc, bineînțeles, și uh, colaboratorilor de la secretariat, doamna Țiscani și doamna Tulin, care au organizat foarte bine această vizită. Delegația noastră a avut posibilitatea de a discuta și cu premierul maghiar. Am avut, de asemenea, un eco mediatic foarte important după această reuniune. Iată ce se întâmplă când mergem în țări în care nu mergem de obicei suntem mult mai bine percepuți, suntem uh, mult mai prezenți după aceea și mă bucur de aceea că tocmai Capitala Culturală Peci și delegația care a fost acolo a fost menționată atât de des uh, în general în mass media și a găsit un ecou atât de pozitiv în opinia publică. Dacă acum ar veni doamna comisar, m-aș bucura. Iată. <laughs> Ia. So, perhaps the Commissioner is taking her earphones. So I, uh, I have a pleasure to welcome the Commissioner. O salut pe doamna comisar. Ne întoarcem la treburile comisiei noastre. Nu este un lucru extraordinar, ci un lucru care trebuie să fie de acum încolo obișnuință. Este un schimb de opinii care va deveni tradiție. Avem uh, câteva puncte importante pe care dorim să le, le discutăm cu dumneavoastră. Suntem uh, pe cale să adoptăm programul de lucru pentru 2011. 10-11 ani, de fapt, după ce am început cu programele noastre în domeniul culturii, mass mediei, acum este momentul să discutăm cu dumneavoastră toate posibilitățile pe care le avem acum. Vom avea programe noi, acesta este deja un fapt, după 2014, dar dumneavoastră și cu noi vom începe să discutăm aceste chestiuni după ce vom avea programele cele mai bine structurate de până acum. Doamna comisar, doamna Andrula Vasiliu, aveți acum uh, cuvântul pentru o prezentare scurtă, lungă, cum doriți, și după aceea avem timp până la 4 și jumătate, până la 16.30 să discutăm uh, chestiuni diverse de actualitate sau alte probleme. Vă rog, aveți cuvântul. Stimate doamnă președinte, dragă Doris, dragi colegi, doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuroasă să fiu aici cu dumneavoastră în partea acestui dialog uh, structurat pe care îl avem în mod regulat cu Parlamentul. Și aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru rapoartele care au fost finalizate uh, și cele care sunt încă pe rol în acest an. Sunt convinsă că vom lucra foarte bine împreună și în 2011 și vom prelucra propunerile Comisiei pentru cele, programele noi și uh, pentru a găsi o agendă foarte importantă, plină pentru domeniul educației și cultură. În comentariile mele introductive mă voi concentra pe Youth on the Move, tineretul în mișcare, în primul rând, apoi follow-up-ul la uh, Cartea Verde pe tema industriile uh, artiști, uh, industrie creative și sport. Voi începe însă cu strategia Europa 2020. Comisia va adopta mâine programul său de lucru pentru 2011. Aceasta va marca începutul drumului nostru către obiectivele Europa 2020 și um, acesta este și momentul când vom începe să implementăm inițiativele cheie. Mesajul principal al Europei 2020 este foarte simplu și clar. Dacă vrem să ieșim din criză cu modelul nostru social și menținându-ne poziția globală intactă, avem nevoie de o creștere sustenabilă, inteligentă și inclusivă. Aceasta arată de fapt care este și uh, scopul nostru în educație și în formare profesională. Trebuie să încercăm să avem ca obiective excelența și echitatea. Nu putem să facem niciun compromis la nici una, nici la cealaltă, nici la excelență, nici la echitate. Tineret în mișcare, Youth on the Move, care este inițiativa noastră cheie pentru educație și uh, pregătire profesională, se bazează pe aceste două uh, acești doi stâlpi ai excelenței și echității. Trebuie de aceea să le dăm oamenilor instrumentele să înțeleagă care sunt uh, potențialurile pe care pot să se bazeze într-o societate bazată pe cunoaștere. Europenii trebuie să poată răspunde la o cerere mai, în creștere de joburi calificate și universitățile noastre trebuie să fie printre cele mai bune din lume. Dar trebuie să ne asigurăm că educația aduce și oportunități pentru toată lumea și ajută în același timp să reducă inegalitățile. Nu toată lumea și-a găsit până acum un loc în noua economie pentru anumite grupuri în societatea noastră, nu este suficient doar să aibă instrumentele pentru a face parte din economia cunoașterii, pentru că de, foarte des ele sunt aceste grupuri excluse chiar de la început. Trebuie de aceea să-i integrăm în sistemele noastre de educație și de formare profesională, atât la nivel formal cât și la nivel informal. Tineretul în mișcare, doamnă președinte, este de fapt inima strategiei Europa 2020. Eu cred că oferă un focus politic pentru activitatea noastră comună în această comisie și aduce în același timp energie noi, nouă în domeniilor educație și training în statele membre. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre cum vom încerca să punem în aplicare programul Tineret în Mișcare. Anul viitor vom lansa o nouă inițiativă strategică pe tema modernizării educației în superioare. Și acestea sunt obiectivele noastre, o extindere a accesului studenților din toate domeniile și o apropiere de um, scopul european de 40 la, obiectivul european 40% din persoane tinere care să facă parte din educația terțiară. De asemenea, eh, dorim să ne asigurăm că persoanele cu studii superioare au și calificarea necesară pentru piață și dorim mai multă deschidere și transparență în sistemul nostru de educație superioară, astfel încât toată lumea să poată să folosească diversitatea pe care o oferă instituțiile. Și un ultim obiectiv, să poziționăm universitățile noastre pe scena internațională foarte bine, astfel încât educația superioară în Europa să fie sinonimă cu excelența. Permiteți-mi să vă mai vorbesc și de două inițiative importante. În primul rând, să promovăm o deschidere mai mare și de aceea vom examina fezabilitatea unui nou sistem care să arate care sunt puterile, punctele forte ale universităților noastre. Universităților noastre. Un astfel de sistem ar putea să reflecte foarte bine diversitatea sistemelor educaționale la nivel european și poate să ajute ajute studenții să facă un alegere, o alegere informată despre ce și unde doresc să studieze. Vom examina de asemenea fezabilitatea um, unor sisteme de creditare pentru studenți în cooperarea cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții financiare. Scopul nostru este să sporim mobilitatea studenților la nivel transnațional și să îmbunătățim în același timp accesul tinerilor la o educație superioară. Permiteți-mi acum să mă întorc însă la echilibrul dintre excelență și echitate. Pentru ca educația superioară să devină mai inclusivă, avem o responsabilitate puternică și trebuie să investim în primii ani de școală. Eu am propus o recomandare pentru statele membre cu privire la politicele de combatere a abandonului școlar precoce. Aceasta este într-adevăr al doilea scop important al nostru în Europa și anume să reducem uh, abandonul școlar precoce sub 10%. În acest spirit, aș vrea de asemenea să propun o recomandare pe tema învățării formale și informale cadrul uh, de calificare național trebuie să recunoască imediat competențele care sunt dobândite în afara unei sistem educațional formal. Trebuie de asemenea să creăm mai multe debușeuri pentru oameni care să se poată, care pot să poată alterna între uh, formarea profesională extracurriculară și universitate. Învățarea pe tot parcursul vieții este de aceea cel mai important uh, motor pentru ca să stabilim care sunt programele de educație și formare care trebuie finanțate. Dacă ne uităm la eforturile pe care le fac statele membre, trebuie să ne gândim că e nevoie ca educația și formarea profesională să fie în centrul activităților lor. Programele noastre trebuie să contribuie la o creștere evidentă, trebuie să îmbunătățească starea viețile a milioanelor de europeni și să folosească cele mai puternice simboluri europene. De asemenea, Oamenii au nevoi foarte clare pe care noi nu putem să le îndeplinim cu resursele actuale și trebuie să fie gestionate aceste resurse foarte bine. Anul viitor vom veni cu propunerile noastre pentru noua generație de programe. Și vreau să lansez un apel către dumneavoastră să fim cât se poate de ambițioși cu privire la programele noastre. De asemenea, sunt convinsă că o menținere a unei identități de marcă uh, este un lucru foarte important. Vorbesc aici de statele membre. Și de asemenea, cred că este și momentul potrivit să găsim uh, o cale pentru a spori impactul acestora prin sinergii între aceste programe, printr-o consolidare a obiectivelor și a acțiunilor și printr-o simplificare a procedurilor și, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea capacității tuturor de a încerca să obțină surse și din alte surse, cum ar fi, de exemplu, de la autoritățile locale. Stimate doamne președinte, aș dori să vă propun să um, schimbăm câteva opinii cu privire la industriile creative și uh, culturale, înainte să spun câteva cuvinte despre sport. Acesta a fost un an important în care cultura și industriile creative au fost uh, pe agenda politică. Uh, Sectorul artistic joacă un rol extrem de important în inovare, în întărirea capacităților și în promovarea diversității culturale, în timp ce însă nu se uită exploatarea tuturor oportunităților secolului digital. Cred că rolul Uniunii Europene este să ajute industriile artistice să treacă de la tranziția, să facă tranziția către platforme digitale și noi modele de business putem aduce beneficiile pieței interne și în domeniul culturii, dar trebuie să facem acest lucru într-o manieră inteligentă. Trebuie să recunoaștem unde piețele eșuează și unde actorii culturali au nevoie de un sprijin public. Aceasta înseamnă crearea unui cadru de reglementare pentru copyright, de exemplu, pentru proprietatea intelectuală, care să însă să accentueze și diversitatea culturală și în același timp și să încurajeze creativitatea în sectorul audiovizual ar trebui să încurajăm o trecere către brevetele pan-europene pentru acei deținători de drepturi care le doresc, în același timp respectând însă principiul unei libertăți de contractare. La anul vom promova chestiunile care au apărut în urma consultării privind Cartea Verde din noua comunicare. Obiectivul nostru este să creăm un mediu în care industriile creației eh, pot eh, să înflorească eh, facilitând accesul la finanțare, monitorizând nevoile de noi capacități și integrând aceste industrii în strategii de dezvoltare regională și, în fine, creând Uh, parteneriate uh, cu domeniul învățământului, uh, cu lumea de afacerilor și cu organismele publice. Um, un sector al creației vibrant nu creează doar creștere economică, este și un vehicol pentru promovarea diversității culturale a Uniunii Europene. Ehm, după comunicarea privind cinematograful digital, ehm, vom promova ehm, un program de sprijin pentru cinematografe pentru a le converti la tehnologia digitală. Acest sprijin este necesar. Dacă lăsăm cinematografele să suporte singure costurile, diversitatea noastră culturală riscă să aibă de suferit. Asta înseamnă promovarea interesului public în cultură. Piețele singure nu pot să rezolve problema sprijinul public este necesar. Având în vedere că vorbim despre identitatea europeană, doresc să mulțumesc acestei comisii pentru excelenta sa activitate privind uh, uh, labelul uh, moștenirii europene um, în legătură cu care, um, cu marca europeană, în legătură cu care se va vota mâine și sper să continuăm să cooperăm cât mai bine pentru ca textul să fie cel mai bun posibil. Um, să sperăm că această marcă va câștiga credibilitatea și prestigiul pe care le merită. În fine, doamnă președinte, voi prezenta o comunicare privind sportul în acest an. Această comunicare va crea cadrul politic pentru acțiune la nivel uh, european și național pentru a promova rolul social și uh, de educație al sportului. Comunicarea noastră va um, oferi îndrumare și sprijin uh, pentru sport la toate nivelurile, sport la nivel amator și profesionist și va fi un semnal al implicării noastre, al angajamentului nostru pentru a îmbunătăți dialogul um, cu aceste diferite niveluri. Bugetele, um, constrângerile bugetare la nivel național național și european nu ne permit uh, să stabilim un program uh, important în domeniul sportului pentru 2012, dar cred că va fi important să uh, sprijinim viitoarea noastră politică cu acțiuni practice la nivel european. Vom continua acțiunile pregătitoare care au fost deja lansate. Um, s-au lansat peste 30 de programe, proiecte transnaționale în ultimii doi ani. Bugetul pentru 2011, pentru care am luptat destul de mult, va finanța acțiuni uh, până în 2012 și chiar după acest an vom fi astfel în poziția de a evalua, evalua acțiuni uh, în peste 12 domenii politice în domeniul sportului și uh, vom putea face o evaluare de impact atentă și astfel uh, vom avea o bază solidă mm, pentru a decide care va fi forma acțiunii europene în acest domeniu pe viitor. Dragi colegi, am început să vorbesc despre bugete. Vresc, doresc să închei spunând că mulțumesc pentru sprijinul acestei comisii și um, pentru eforturile dumneavoastră pentru a uh, Um, lupta împotriva reducerilor bugetare pe care le-a uh, propus Consiliul pentru 2011. În paralel cu uh, pregătirile pentru noile programe, revizuirea uh, bugetară la jumătatea perioadei a început deja și dezbaterile vor fi pasionate în legătură cu viitorul cadru financiar. Împreună vom avea oportunitatea unică de a ne reforma bugetul pentru ca acesta să servească obiectivele politice ale Uniunii. UE 2020 uh, este baza pentru o societate bazată pe cunoaștere și um, educația uh, se află în inima acestui obiectiv. Acum trebuie să creăm, uh, să apărăm un buget european care să reflecte aceste priorități. Educația va permite Uniunii Europene să se plaseze pe calea creșterii inteligente și inclusive. Educația ne va ajuta să luptăm împotriva inegalităților din societățile noastre și educația este cea care poate să ne integreze diferitele comunități acum când tensiunile sociale cresc. Sper că vom lucra împreună în continuare uh, pentru a promova aceste ambiții. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Vă mulțumim și noi foarte mult, doamnă comisar. Aveți dreptate. Educația este elementul foarte important în fiecare zi, când se lucrează în ministere, se uită că educația stă la baza dezvoltării. Colegi, Dragi uh, colegi, știu că dacă continui în engleză mă, voi, mă vor înjura probabil colegii pentru că nu folosesc limba mea chiar foarte dur. Așadar, am vorbit despre educația superioară, care este unul dintre elementele cheie și de combaterea abandonului școlar. Întrebarea este ce poate face un Comisia Europeană, de fapt, în mod eficient pentru a putea atinge aceste două obiective. După părerea mea, cred că, în primul rând, procesul de la Bolonia ar trebui să fie o prioritate a Comisiei Europene, pentru că altfel nu vom putea atinge ceea ce ne-am propus. Pe lângă aceasta, cred că, mai ales în domeniul culturii, sectorului, sectorului artistic, avem de-a face cu un aspect care a devenit din ce în ce mai important în mass media europeană. De fapt, mâine eu sunt prezent, voi fi prezentă la un congres uh, cultural uh, la Berlin exact pe tema culturală, pentru că foarte multă lume a înțeles în această societate că, de fapt, cultura poate să fie un motor al diverselor aspecte europene și de aceea cred că și noi trebuie să punem un accent mai puternic pe aceste teme. Nu voi pune eu întrebări, voi ruga colegii să pune întrebări. Domnul Migalski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, dziękuję pani komisarz. Pani comisar, pamiętam... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Doamnă comisar, mi-aduc aminte când ne-am întâlnit, atunci când ați fost numită în funcție, ne-ați menționat o idee interesantă. Mi s-a întrebat ce, ați fost întrebată ce instrumente aveți, aveți de gând să folosiți pentru a promova relațiile cu vecinii Uniunii din Est. Aș dori să vă întreb ce prevedeți, doamnă comisar, pentru anul viitor pentru a promova noi inițiative, deci inițiative care încă nu au văzut lumina zilei în relațiile cu uh, cele șase țări din parteneriatul estic. Mulțumesc! Uh, Doamna Senci. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, mă interesează proiectele comisiei în domeniul sportului. Din uh, câte ați spus până acum, uh, imaginea nu pare să fie prea roz, situația nu pare să fie prea roz. Uh, într-adevăr, nu există finanțare pentru sport. Această finanțare ar fi trebuit să se alăture unei comunicări privind impactul tratatului de la Lisabona în domeniul sportului. Când va fi publicată această comunicare? Uh, pe de altă parte, sportul va fi sau nu inclus în programele finanțate de Uniunea Europeană, așa cum se întâmplă cu uh, învățarea de-a lungul întregii veți uh, sau uh, programele pentru tineret. Uh, s-ar putea include sportul în programele structurale, în programul DAFNE sau în al șaptelea program cadru, pentru că astfel s-ar putea crea condiții financiare mai bune pentru finanțarea evenimentelor sportive din Uniunea Europeană ar fi un astfel de proiect fezabil anul acesta sau la începutul anului viitor? Da. Frau Doamna Paliadeli. Χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Βασιλείου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult să vă văd în mijlocul nostru, doamnă Vasiliu. Voi vorbi în limba greacă pentru că împreună cu colegii încercăm să ne promovăm propriile limbi. Mă voi referi la prima parte a prezentării dumneavoastră care s-a referit la modernizarea învățământului superior universitar. Presupun că știți că studiile în domeniul uh, um, umanist uh, pierd teren pentru că uh, aceste studii sunt legate de cultura europeană, de istoria continentului. Ați prevăzut uh, inițiative pentru a consolida aceste studii universitare în domeniul uh, științelor umane în universitățile europene? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Mai întâi aș dori uh, să vă spun că mă bucur că pentru la anul ați uh, hotărât să prezentați un nou program pentru modernizarea învățământului superior. Și anume de faptul că veți, con- veți continua reforma din programul de la Bolonia. Această reformă cred că vine cam târziu. Ar fi trebuit să evităm un fel de vid între uh, sfârșitul primei decade a programului de la Bolonia, procesului de la Bolonia și continuarea eforturilor noastre pentru modernizarea învățământului superior. Sunt convins că filozofia va rămâne aceeași. Comisia Europeană, instituțiile europene trebuie să uh, continue să sprijine anumite programe. În unele dintre declarațiile dumneavoastră ați spus că vă bucurați de modul în care a avut loc uh, reforma în domeniul universitar în ultimii 10 ani și ați spus chiar că procesul de la Bologna a inspirat alte țări în uh, introducerea unor astfel de procese. Uh, de asemenea, este adevărat că mai sunt multe de făcut în domeniul învățământului universitar pentru a atinge anumite obiective fundamentale. Aș dori să spuneți pe ce baze se va construi noua strategie Bineînțeles, uh, o așteptăm cu toții cu nerăbdare. Cred că universitățile europene trebuie să fie mult mai deschise, mai ales având în vedere nevoile economiei noastre. Trebuie să fim mai flexibili și reforma din a, a doua parte a reformelor cred că ar trebui să se concentreze mai mult pe modernizarea programelor universitare la nivel de substanță și nu doar uh, la nivel de armonizare de ordin tehnic. În concluzie, doresc uh, să vă, să vă urez mult succes pentru a continua să modernizați învățământul superior. Merci, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, euh, d'abord. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mai întâi uh, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut disponibilitatea de a veni aici să vă întâlniți cu noi. Ei, aș uh, vrea, aș vrea să răspund la câteva dintre lucrurile pe care le-ați menționat. Avem impresia că în secolul 21 universitățile au început destul de slab, pentru că nu au reușit să atragă pe cei mai buni cercetători, cei mai buni studenți și pe cei cu cel mai mare potențial intelectual. Și e valabil nu doar pentru Europa, deși știm că din Europa se scurge tot mai mult inteligența, și în plus nu am reușit să atragem cercetători de pe alte continente și din alte blocuri. Mă gândesc în special la Asia și America de Sud. Aș vrea deci să știu cum veți face recensământul la care ați făcut aluzie, care vor fi criteriile pe care veți face analiza SWOT a universităților, punctele tari și punctele slabe, și uh, în ce privește bursele, pe ce criterii le veți atribui. În al doilea rând, mă interesează industriile creative. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă comisar, într-adevăr avem nevoie de un cadru de reglementare pentru aceste industrii și ne aflăm undeva la o răscruce. Multe dintre ele sunt uh, private. Noi uh, nu am reușit să accelerăm sau să favorizăm în masă crearea uh, de noi uh, industrie, de noi proiecte, uh, nu avem uh, suficient sprijin din partea Comisiei. Ar fi util să avem niște fonduri dedicate. Iar, în orice caz, sprijinul Comisiei nu va fi suficient. Statele membre trebuie să intervină pentru a face față agendei digitale. Mulțumesc! Papa Nicolau, der letzte in dieser ersten Runde. Domnul Papa Nicolau, ultimul din prima rundă de întrebări. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία pentru pe pragmatine politică. Doamna președinte, doamnă comisar, cred că prezența dumneavoastră aici este foarte importantă pentru noi, pentru că ne oferiți uh, informații și ne faceți o actualizare în ce privește situația în care ne găsim și perspectivele din punctul de vedere al Comisiei. Pe mine mă interesează cum vedeți problema celor care abandonează școala de timpuriu. Deși trăim într-o epocă modernă, încă foarte mulți uh, abandonează școala. Iar uh, în rezoluția dumneavoastră nu există nimic cu privire la câți bani vor fi alocați pentru a rezolva această problemă. Nu știu dacă veți uh, putea să o rezolvați pe viitor. Și în al doilea rând, pe de o parte știm că încercăm să împiedicăm problema, dar pe de altă parte nu știm cum să îi ajutăm pe copiii care rămân în urmă la școală. Oare Comisia are planuri în acest sens? Veți avea vreo inițiativă? Aveți un fel de plan de cartografiere socială pentru acești copii care au abandonat deja școala, nu au nicio calificare? Știți oare unde s-au dus, ă, dacă li se oferă vreun fel de asistență? Există tot felul de cursuri ă, de la școli profesionale care ar putea să-i ajute deci ce se face la nivelul statelor membre și este satisfăcător? Mulțumesc. Comisar. Mai am o întrebare, doamnă comisar, și eu. Ați spus că doriți să introduceți un sistem de burse europene. Avem burse europene deja, de fapt, în cadrul programului Erasmus. E adevărat că nu sunt foarte mari, dar există. Nu știu, așadar, Către cine vreți să acordați aceste burse? În ce program? Sau să nu fie în cadrul niciunui program? Cum vreți să departajați acordarea de burse? Este bine că ați vorbit despre Banca Europeană de Investiții. E adevărat că ei au bani, noi nu avem bani. Deci ar fi foarte bine să ne spuneți eventual cum vă imaginați această finanțare pentru burse. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Întrebările sunt foarte interesante și uh, foarte oportune, aș spune. Să încep cu parteneriatul estic. În uh, programul cultural pentru parteneriatul estic, um, care s-a lansat în 2010, prima parte vizează asistența tehnică, monitorizare regională și unități de sprijin, iar a doua parte prevede o cerere de proiecte, de propuneri pentru consolidarea capacității sectorului cultural. Aceasta conformă programului de acțiune pentru 2010. Întregul uh, pachet financiar se ridică la 12 milioane de euro. Vă spun că ieri am fost la Torino și am participat la o ședință cu uh, uh, partenerii noștri, reprezentanți uh, ai politicii de vecinătate, reprezentanți de sectorul cultural și învățământul și am discutat cu ei modalități de cooperare pentru a-i ajuta să promoveze aspectul de formare profesională. Este important pentru noi să punem accentul pe formarea școli profesionale, mai în ce privește formarea um, pus formarea universitară profesională. Acum, să trecem la sport. Problema sportului nu este chiar atât de gravă, aș spune eu. pentru că atunci când s-a inclus sportul în tratatul de la Lisabona, ni s-a dat competența, însă nu și bugetul. Deci pentru sport nu avem un buget anume. Așa că pentru uh, partea restantă a cadrului actual nu avem uh, bani pentru sport de cheltuit până în 2013. Totuși, uh, poate că e mai bine așa, până la urmă pentru că avem acțiuni pregătitoare care sunt în curs și pe care le vom continua până în 2012, după cum ziceam. După care urmează o evaluare de impact care va lua în calcul toate dovezile pe care le avem colectate de pe urma acțiunilor pregătitoare. Iar comunicarea va pregăti calea pentru un program veritabil în domeniul sportului pe care îl vom finanța în noua în viitoarea perspectivă financiară. Deci, uh, eu sper ca la începutul decembrie să adoptăm o astfel de comunicare și uh, sperăm ca prin acțiunile pregătitoare să avem un program uh, substanțial pentru sport după 2013. În ce privește învățământul superior, m-ați întrebat, doamna Paliadis, despre învățământul superior și despre faptul dacă ținem cont de anumite cursuri și studii sociale care se fac la universități. Ei bine, statele membre sunt cele care decid care este programa școlară și ce conține fiecare curs. Însă cred că după ce vom face cartografierea universităților, lucrurile se vor schimba, deoarece astăzi universitățile sunt uh, organizate împreună Există distinții între universitățile tehnice și uh, cele uh, profesionale. Există universități care uh, au uh, în vedere tipul de studii pe care dumneavoastră îl menționați. Dar derulăm uh, studii de analiză asupra acestei probleme și cred că vor fi gata până în mai 2011. Și pe baza acestor studii, noi vom încerca să uh, diferențiem uh, universitățile și să le încadrăm în diferite categorii în funcție de uh, cursurile pe care pun accentul. Și recunoașterea să se facă între universități din aceeași categorie. Sperăm, deci, astfel să avem un sistem mai integrat. Cred că Astfel vom putea să abordăm mai bine problema stelor sociale. O altă problemă care se pune este modernizarea învățământului superior. Cred că nu am uh, irosit timpul, așa cum s-a sugerat, nu am făcut chiar nimic, pentru că eu cred că procesul de la Bolonia avea nevoie de un oarecare timp de lansare. Chiar și acum există țări, există universități care nu au reușit să își modernizeze universitățile conform cerințelor de la Bologna. Acum însă punem accentul pe modernizarea programei de învățământ, pe guvernarea și autonomia universităților, pe finanțarea acestora și așa mai departe. Iată deci ce înțelegem noi prin modernizarea universităților. De asemenea, Vrem ca universitățile să devină mai internaționale și să poată să facă față concurenței pe plan internațional. Acest lucru cred că este chiar necesar. În ce privește industriile creative și culturale, după cum știți, am încheiat acea consultare deschisă și am primit uh, o reacție foarte bună pe parcursul ei. Acum analizăm contribuțiile pe care le-am primit pe parcursul consultării și suntem pe cale să redactăm un document de lucru pe baza căruia vom hotărâ ce acțiuni sau ce inițiative trebuie să luăm pentru a asista și a ajuta aceste industrie culturale și creative în această problemă cooperez cu domnul comisar Han pentru a vedea cum putem să utilizăm mai bine fondurile regionale și să încurajăm statele membre să utilizeze fondurile dedicate culturii și dezvoltării regionale, să le utilizeze deci pentru industriile creative, pentru că ele reprezintă un activ um, excelent, uh, o valoare pentru uh, toate regiunile și uh, autoritățile locale. În ce privește abandonul școlar? Cei care abandonează școala de obicei o fac uh, înainte de a termina liceul. Se întâmplă din mai multe motive. Studiile efectuate arată că există de fapt mai multe motive, printre care ei nu se simt încurajați de familia lor, de părinților, alții abandonează pentru că școala nu li se pare suficient de interesantă încât să rămână la școală și așa mai departe. Anul viitor vom uh, elabora o propunere prin care să generăm idei și să găsim soluții pentru a combate acest fenomen. Nu avem uh, o soluție la îndemână, uh, gata croită, dar după ce vom face acest uh, exercițiu uh, de generare de idei, vom uh, reuși probabil să găsim soluția cea mai bună pentru a aborda cumva problema. Pentru acești copii care abandonează școala, vom avea o propunere despre cum putem să-i reatragem în sistemul de învățământ. Unii părăsesc complet acest sistem, însă alții, alți copii, au uh, capacitatea de a învăța, însă ei trebuie să fie tratați uh, într-un mod diferit. Și pentru asta trebuie să lucrăm împreună cu școlile, să încercăm ca școala să devină interesantă pentru astfel de copii. Să vă dau un exemplu. Mă gândesc la școli care pun mare accent pe sporturi. Mulți dintre copiii care abandonează școala ar putea fi interesați să rămână dacă ar putea face mai multe activități sportive. Uh, nu spun asta așa din aer, mă bazez pe niște anchete care o dovedesc. Există programe care pot fi folosite, programe de atletism, de sport, programe de artă, pentru a-i uh, readuce pe copii la școală. Acum, în ce privește asistența acordată studenților, eu nu m-am gândit la burse, m-am gândit la împrumuturi pe care studenții se le poată contracta pentru mobilitate. Discutăm această problemă cu Banca Europeană de Investiții pentru a vedea cum putem să utilizăm fondurile băncii cât mai bine și, desigur, va trebui să beneficiem de asistența băncilor regionale sau naționale pentru a oferi împrumuturi studenților care doresc să fie mobil, dar care nu își permit pentru că nu au suficienți bani. Știm că banii pe care îi oferim prin programele noastre de mobilitate nu sunt suficienți pentru ca ei să se deplaseze într-o altă țară unde să studieze. Deci, este vorba despre acest tip de asistență. Când vom avea un program uh, gata cu început, vi-l vom prezenta și o să putem să discutăm detaliile. Președinta, mulțumesc! Am 10 vorbitori înscriși pe lista mea. Nu, dumneavoastră nu ați fost prezente de la început, nu puteți să puneți nicio întrebare. Deci, 10 vorbitori. Și o să vă rog, dacă se pune o întrebare, să nu mai repetați. Domnul Boris. Szanowna Pani Komisarz, chciałem ogromnie podziękować za ten ambit. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc în primul rând pentru programul ambițios pe care ni l-ați prezentat și vreau să vorbesc despre două puncte. Strategia 2020 în ceea ce privește educația și uh, cultura. Ați vorbit despre procesul de la Bolonia în acest context și despre aspectele internaționale pe care trebuie să le îndeplinească universitățile în general în Europa și despre faptul că ele trebuie să rămână competitive și în ceea ce privește concurența cu America și cu China, de exemplu. Ameri- uh, întrebarea mea nu se referă neapărat la cantitate, ci la calitate. Ideea a fost să uh, sporim, uh, de exemplu, școlaritatea cu 10% în următorul deceniu. În ce măsură credeți că statele membre sunt gata să obțină aceste rezultate? Pentru că 10 ani înseamnă o muncă foarte foarte intensă și nu sunt neapărat foarte optimist. Aceasta este o perioadă necesară pentru a putea obține un indicator uh, american, să nu mai vorbim de cel chinez. Și trebuie spus că noi dorim să diminuăm, pe de-o parte, excluziunea socială prin transferul către epoca digitală, dar uh, întrebarea se pune și în domeniul uh, domeniul filmului, de exemplu, dacă prin uh, o difuzare mai largă a programelor de televiziune am putea obține aceleași rezultate. Voi, și altă întrebare, dacă doriți să folosiți fondurile de coeziune pentru a sprijini cinemaul. Mulțumesc. Doamna Eber, mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Eu aș dori să exprim o rugăminte și să vă spun și o întrebare. Rugămintea se referă la includerea diversității culturale și a aspectelor culturale în întreaga politică a Uniunii Europene. Știm că dumneavoastră sunteți foarte angajată în acest domeniu și întotdeauna în domeniul dumneavoastră de competență devine foarte clar și repede că aveți o inimă largă în ceea ce privește aceste subiecte, diversitatea culturală, dar de fiecare dată când sunt subiecte care nu sunt legate direct de cultură, deci mai degrabă de cultură ca obiectiv orizontal, cultura este întotdeauna cea care cade prima de pe masă ca să spunem așa, de exemplu, programul Regio Spectrum, în care de asemenea avem senzația că cultura este dată la o parte. V-am rugat de aceea ca în Colegiul Comisarilor în care vă întâlniți să puteți să puneți accentul pe problema culturală ca fiind un aspect orizontal care să țină cont de toate domeniile politice ale Uniunii Europene și să încercăm noi să nu mai fim tot timpul cei care se roagă să se țină cont și de cultură în anumite programe europene. Și un alt domeniu în care am o întrebare este sportul, pe care vreau să o pun în urma ultimei reuniuni a comisiei noastre. Am primit acolo o prezentare a unui studiu cu privire la tratatul de la Lisabona și politica sportului în acest tratat. Cu toții am fost oarecum dezamăgiți de această prezentare, pentru că a devenit foarte clar după această prezentare că cel puțin în studiul respectiv, nu se consideră că ar fi necesar faptul ca Uniunea Europeană să devină activă la nivel legislativ în domeniul sportului. În Parlamentul European însă noi am adoptat în majoritate rugămintea către Comisie de a se ocupa de o procedură de acordare de licențe în domeniul sportului, mai ales atunci când este vorba de sportivii tineri care sunt, uh, care au um, agenți care îi intermediază la nivel european și credem că în acest domeniu lipsește oarecum legislația. Știm de la statele membre că asociațiile sportive au foarte multe așteptări de la Uniunea Europeană pentru a reglementa acest domeniu. Nu putem să ne bazăm numai pe posibilitatea de autoreglementare a asociațiilor sportive, pentru că unele asociații mari poate pot să-și reglementeze problemele, dar avem și asociații mici în toată Europa care nu au de fapt niciun aparat administrativ și la care este destul de greu să se întâmple așa ceva. Ei speră ca noi să creăm o reglementare în fine în acest domeniu și m-ar interesa să știu dacă în domeniul respectiv, mai ales cel în care am votat noi ca Parlament, doriți să acționați. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Matula a vrea să vă adresez o întrebare legată eh, de legătura care trebuie să existe între educaie i sportul în coli. întrebarea pornete sigur de la o constatare simplă în urmă cu ani i ani sportul atrăgea copiii în coală. din păcate astăzi parcă practicarea sportului îi sperie pe tot mai muli copii. de aici două fenomene consider la fel de grave unul despre care ați vorbit, abandonul școlar, doi, poate și mai grav, obezitatea în rândul copiilor la vârste tot mai mici. Personal consider că sportul poate să mobilizeze, să atragă în continuare copiii spre școală și tocmai de aceea îmi permit să vă întreb cum vedeți pe termen mediu și lung legătura care trebuie să existe între educație și sportul în școală, poate mergând până la numărul de ore din, de sport din programa școlară și din afara ei. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc. Domnul Kelly. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am multe aspecte pe care vreau să le menționez, dar din respect față de dumneavoastră voi vorbi doar de două. Am fost bucuros să aud vorbindu-se de un nou sistem de um, organizare a universităților europene și cred că foarte multe universități aveau nevoie de o organizare pentru ca ele să devină relevante. Au fost izolate, câteodată cele care nu trebuiau au fost finanțate și în orice caz concurența a fost denaturată. Este nevoie de aceea un, de un nou sistem de organizare între organizațiile de universitățile europene. În această comisie uh, am uh, fost în, la Santiago acum uh, câteva luni și am văzut cât de bine poate să funcționeze interacțiunea între universități în momentul de față. Aș vrea să mai spun câte ceva despre învățarea pe tot parcursul vieții și uh, despre economia bazată pe cunoaștere, cele două elemente importante pentru viitor. Mă bucur foarte mult de comentariile pe care le-au făcut colegii mei în legătură cu sportul. Iar eu cred că trebuie să încurajăm sportul uh, la nivel european, mai ales sportul în școli. Mă refer aici și la faptul că până în 2020 avem 100.000 de persoane în plus active sportiv în mod uh, periodic. Cred că acesta este un obiectiv important pentru că pierdem prea multe energii, um, în energie în ceea ce privește sporturile profesionale și nu ne concentrăm destul pe sportul la amatori. Se spune că Manchester United nu a fost destul de ambițios când de fapt există multe alte asociații sportive care au, care au ambiții similare, doar că nu sunt plasate pe același uh, picior de egalitate. Colegii mei au vorbit de astfel de aspecte de inegalitate și eu aș dori să salut faptul că se va crea o reglementare în acest domeniu. Domnul Stoianov. Da, vă благодаря за това, госпожо Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am o întrebare. Salut inițiativa Comisiei în domeniul uh, educației și universități și mă bucur foarte mult de succesul probabil al acestor inițiative. Însă am următoare următoarea întrebare în uh, legătură cu acest subiect. Viața oamenilor depinde la ora actuală din ce în ce mai mult de mass media. Există în acest domeniu o inițiativă, adică se lucrează concret în căutarea unor interfațe fețe între culturi și mass media? Cred că dacă am găsit o formulă adecvată pentru a crea această interfață, nu ar profita numai oamenii, numai cetățenii de acest lucru, ci și uh, educația în general, mass media și cultura la nivel european. Mulțumesc! Yeah. Domnul Scuria. Eu, prezent, renunț la mia domanda, perché... Vă renunța la întrebarea mea, pentru că este o tot o întrebare referitoare la sport și cred că doamna comisar a înțeles că situația ne preocupă, dar colegii au pus deja întrebări în legătură cu sportul, așa că nu voi insista și mulțumesc doamnei comisar pentru tot ceea ce ne-a spus. Mulțumesc! Mulțumesc, foarte rațional, într-adevăr, domnul Junqueras. Mulțumesc, Doamnă președinte, doamnă comisar, doresc uh, să adaug ceva la ceea ce a spus doamna Paliadeli și anume că trebuie să se promoveze științele umane um, în general și mai ales la universități și aș dori să pun o întrebare doamnă, doamnei comisar. În această comisie parlamentară discutăm uh, chestiuni legate de cultură și de turism. De exemplu, uh, Marca patrimoniului european care sunt mecanismele de colaborare între Comisarul pentru Cultură și cel pentru Turism? Mulțumesc. Domnul Berlinger. Și eu doresc să mulțumesc doamnei comisar pentru tot ceea ce a spus despre modernizarea sistemului universitar. Eu aș dori să îmi exprim o preocupare. Cred că procesul de la Bolonia avansează prea încet și cred că statele membre și Uniunea Europeană nu fac suficient. Universitățile s-au simțit abandonate. În nordul Europei lucrurile au mers foarte bine, chiar și parțial în Europa Centrală și chiar și în anumite universități pe aici, pe acolo, în restul Uniunii Europene. Dar o parte a Uniunii Europene nu crede suficient în procesul de la Bolonia. Trebuie să spunem universităților un lucru clar și energic universitățile care nu oferă diplome de studii europene și nu asigură recunoașterea acestor diplome copiilor noștri, adică ca italienii să poată să, uh, să-și folosească aceste diplome în Germania, în Franța și așa mai departe, aceste universități nu trebuie să fie ajutate pentru că își refuză rolul de bază pentru că rămân pe ideea lor fixă uh, dar depășită a învățământului. Deci trebuie să ajutăm uh, universitățile care dau diplome recunoscute peste tot. Și trebuie să facem o evaluări de calitate foarte severe pentru a se arăta exact care sunt universitățile care nu sunt valabile decât uh, la ele acasă. Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna Sanchez-Smith. Doamna comisar. Mulțumesc. Doamna comisar, am vrut să reiau um, problema industriilor creative și culturale. Comisia noastră a venit cu un raport, uh, o propunere de inițiativă, iar Cartea Verde a venit cu uh, niște propuneri supuse consultării și care reliefiază marea diversitate a acestor industrii culturale și creative atât în privința rolului, dimensiunilor și uh, uh, a ceea ce aduc în plan social și economic. Cum vom ține cont de ele? Aceasta este o întrebare foarte importantă la care trebuie să răspundem în strategia pe care vom elabora pentru a le sprijini. Și apoi uh, vreau să reiau ceea ce a spus colegul meu mai devreme, domnul Cavada. Orice parteneriat este foarte important uh, pentru că trebuie să cooperăm cu autoritățile locale și regionale pentru a sprijini industriile mai ales în ce privește sprijinirea actului creator, pentru că altfel nu vom reuși să facem nimic. De asemenea, important uh, mi se pare mobilitatea. În domeniul industriilor creative și culturale, iar reprezintă un element important. Cum o putem favoriza? Uh, garantând uh, o protecție a actului creator? Iată o întrebare pentru dumneavoastră. Și mai țin să vă mulțumesc pentru uh, colaborarea pe care ați avut-o cu uh, Comisarul pentru uh, Dezvoltare Regională. Cred că este o posibilitate de care trebuie să profităm pentru a susține aceste industrii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fițas! No está? Ah, digo que muchas gracias, señora presidenta, y pido disculpas por mi tardanza. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat, dar, uh, din păcate, avionul n-a ajuns la timp. Asta e o problemă comună în Europa, se pare că, acum. Aș dori să pun o întrebare, sper că n-a mai fost pusă. Mă interesează problema drepturilor de autor. Este o întrebare care vizează mai multe departamente, industria, piața internă, dar cred că privește și domeniul culturii. Cred că ar trebui să încercăm să asigurăm o remunerare justă a acestor uh, autori și acces la operele lor. Trebuie să uh, avem un echilibru. În Spania s-a introdus o taxă pe uh, tot ce este digital, dar Curtea de Justiție Europeană a considerat că această taxă este ilegală, cel puțin pentru întreprinderi. Deci aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în această privință și uh, Aș vrea să mai știu cum se desfășoară uh, reuniunile dintre comisari pe această temă. Dumneavoastră aveți portofoliul culturii și aveți uh, interesul de a apăra interesele cetățenilor. Este clar că domnul Barnier este responsabil pentru acest domeniu, dar sper că doamna comisar pentru cultură poate și ea să aibă un cuvânt important. Doamna Costa. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc doamnei comisar Vasiliu pentru că a pus în centrul discuției trei chestiuni foarte trei chestiuni strategice. Ne aflăm într-o fază foarte importantă pentru că trebuie să replasăm strategia pentru cultură și educație în strategia 2020. După părerea mea, Youth on the Move, chestiunea sportului și chestiunea industriilor culturale uh, arată că trebuie să relansăm aceste politici pentru că de multe ori principalele, primele reduceri a, se fac în sectoarele care pentru noi sunt strategice. Deci cei care au ales să participe la această com- comisie pentru că o consideră uh, strategică trebuie să ne unim pe acest uh, front. Întrebări. În legătură cu Youth on the Move, tineretul în mișcare, creăm spațiul european pentru educație și cultură în momentul de față și în acest cadru Youth on the Move, pe tineretul în mișcare trebuie să fie o reacție uh, pentru promovarea excelenței, uh, dreptului la mobilitate a tinerilor uh, și însă cred că chiar dacă, grație comisiei noastre, am primit uh, câteva, ceva fonduri în plus uh, Uh, față de reducerile prevăzute, atât pentru tineretul în mișcare cât și pentru Erasmus Mundus. Suntem foarte departe uh, de a putea garanta tuturor uh, tinerilor europeni să beneficieze de astfel de experiențe. Deci cred că trebuie să găsim alte fonduri. Dumneavoastră ați vorbit vag despre Banca Europeană de Investiții, dar aș vrea să știu ce fond de garanție s-ar putea folosi și poate ne-ați putea da și o indicație cantitativă în legătură cu eventual finanțare de la fondurile de coeziune. Am putea uh, să vorbim mai mult și despre burse de lucru și burse de studiu europene. O a doua întrebare, care relator din umbră pentru industriile culturale și creative și am organizat chiar în țara mea o audiere pe această temă, uh, care arată că poate consultarea pe această temă nu este suficientă. De multe ori, informațiile noastre nu ajung în aceste lumi, dar a apărut următorul lucru este foarte pozitiv faptul că Uniunea Europeană dorește să promoveze acest, uh, aceste aspecte, dar interesul public uh, privind uh, industriile culturale este un lucru pozitiv. Nu trebuie să lăsăm doar domeniului privat sprijinirea acestor industrii. Chestiunile cele mai importante pentru noi sunt drepturile de autor pentru remunerarea operelor, chestiunea statutului artistului autorului, eh, creatorului operei respective, statut eh, care trebuie să fie recunoscut în cele 27 de state membre, chestiunea digitalizării cinematografelor și chestiunea fondurilor pentru sprijinirea creativității ehm, voi și mă opresc aici. Ultimul, un ultim aspect, turismul cultural. Mă bucur că s-a adoptat acțiunea pregătitoare pentru relansarea strategiei uh, itinerarilor culturale europene. Cred că acestea pot să fie un element ca, pentru promovarea patrimoniului uh, um, și uh, culturii europene în general, dar cred că acestea trebuie să găsească mai mult spațiu în cadrul uh, uh, industriilor uh, creative. În legătură cu turismul cultural, v-aș întreba dacă, doamnă uh, comisar Vasiliu, ați uh, participat la Ziua Europeană a Turismului și dacă împreună colaborați uh, la un eventual parteneriat care ar trebui să fie mai strâns între turism și cultură cu implicarea Parlamentului și Consiliului Europei pentru a putea face uh, avansuri pași înainte pentru ca acest proiect să devină mai strategic. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori și eu să mai adaug o întrebare care mi s-a părut relevantă când ați răspuns, doamnă comisar. Ați vorbit despre o cartografiere sau o categorizare a universităților, o restructurare a sistemului în general, ceea ce, nu știu cum să spun, îmi dă o oarecare senzație de piele de găină. Aceasta ar trebui să, ar trebui să devină un fel de ranking, un fel de prioritizare sau ce anume doriți să faceți, să creați un sit internet pe care să puneți un fel de inventar al tuturor universităților sau să spuneți aici e mai bine, aici se învață mai prost, că așa ceva nu cred că ar fi potrivit. Dacă vreți să faceți doar o listă a tuturor posibilităților pe care le au studenții și eventual să le grupați uh, pe structură, poate, dar vreau să știu dacă e vorba de o categorizare sau de un ranking. Uh, Acum am pus toate întrebările și vreau să vă rog, deci, să dați Leandru, la vă rog. Quite a collection here. <laughs> I hope I can... Eh, Într-adevăr, am o colecție de întrebări. Sper că pot să-mi amintesc de toate. În primul rând, aș dori să corectez ceva. Nu revizuim procesul de la Bologna, ci continuăm cu procesul de la Bologna. Universitățile care au participat la conferința anuală a Asociației Universităților Europene au arătat că sunt foarte ocupate cu continuarea procesului Bolonia. Trebuie spus însă foarte clar că procesul de la Bolonia este un aspect interguvernamental, nu este de fapt un proces european. Sigur că Uniunea Europeană susține acest proiect și încearcă să uh, ajute la dezvoltarea sa, dar nu este inițiativa europeană. În orice caz, universitățile încearcă, după cum spuneam, să modernizeze programele de învățământ încearcă să găsească o modernizare și în susținerea guvernului și cred că calitatea devine cea mai importantă, o asigurare a unei educații de calitate care este la fel de importantă ca și cantitatea. Într-adevăr, vrem să ne deschidem universitățile către cât mai mulți studenți posibil, dar pentru noi calitatea este prioritatea numărul 1 în continuare. Nu voi răspunde neapărat în ordinea întrebărilor, pentru că une, unele întrebări sunt legate de altele, le grupez. Vorbind despre universități, cred că, domnule Boris, dumneavoastră m-ați întrebat despre posibilitatea de a atinge acest obiectiv de 40%. Permiteți-mi să vă explic cum vom funcționa în acest domeniu. Fiecare stat membru are particularitățile sale. Unele state membre au în momentul de față 15-20% rată de uh, acoperire a universită- prin universități sau mai puțin. Alții au trecut deja dincolo de 40%, au ajuns la 50% chiar. Deci ceea ce cerem noi statelor membre este să-și prezinte obiectivele lor naționale, ținând cont de punctul lor de plecare, de posibilitățile lor, iar ei vor prezenta așadar posibilitățile lor naționale. Deci cele 27 de state membre au prezentat, uh, nu toate încă, ci doar 25 ne-au prezentat obiectivele naționale, dar anul viitor ne vor prezenta și programele naționale prin care doresc să-și atingă obiectivul național. Deci avem deja 25 de răspunsuri de obiective naționale. Scopul nostru și obiectivul nostru este așadar să atingem obiectivul de 40% după ce am ținut cont de toate obiectivele naționale care ne-au fost prezentate. Diferențele dintre obiectivele în strategia Europa 2020 și cele din strategia de la Lisabona este că Acum, Consiliul European a decis că fiecare stat membru trebuie să preia responsabilitatea pentru această strategie și pentru obiectivele impuse de către ei. Și de aceea au limitat uh, obiectivul la 5 și nu 23, cum era prevăzut în strategia de la Lisabona. Acum, în legătură cu cultura. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați spus că fac tot ce pot în domeniul culturii. Uh, în urma eforturilor mele am inclus multe aspecte culturale în patru dintre inițiativele cheie ale strategiei Europa 2020. De exemplu, Uniunea Inovării, Agenda Digitală, noile calificări pentru noile locuri de muncă, care va urma să fie prezentată și uh, a patra inițiativă, cea industrială din partea domnului Taiani, care de asemenea are o componentă culturală, încercăm să facem o referire la turismul cultural. Deci eu fac tot ce pot. Și am vorbit și cu doamna, cu barona Ashton și uh, vreau să continui să am un dialog cu dumneai pentru a crea un sector special în cadrul Serviciului de Acțiuni, de Acțiune Externă pentru Cultură pentru că trebuie să prezentăm o imagine clară a culturii europene și a diversității europene în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă pentru ca și partenerii externi să poată avea această oglindă. Ea a fost destul de receptivă, nu am reușit încă să o aduc la Bruxelles ca să mai discutăm, dar sper să vină foarte repede. După cum ați spus, pe bună dreptate, de asemenea, eu cred că trebuie să încercăm întotdeauna să colaborăm cu ceilalți comisari pentru a introduce cultura ca temă orizontală în toate politicile. Sportul. Nu doresc să vă transmit lucruri care încă nu sunt finalizate, dar pot să vă dau oarecum un indiciu în legătură cu comunicarea pe tema sportului și care sunt, de fapt, liniile cheie ale acestei comunicări viitoare. În primul rând, va promova uh, funcția integrativă și educațională a sportului. Sportul structurează și mai ales îi ajută pe cei care um, a, a, și mai ales cei care se, vor face sport pe bază voluntară vor fi în, importanți pentru noi. Vom promova fairness-ul și deschiderea în competițiile sportive, vom promova integritatea morală și uh, fizică a persoanelor care practică sportul, de exemplu, lupta împotriva dopării va fi una din activitățile principale și vom spori și dialogul și cooperarea cu toți actorii care activează în domeniul sportului. Acestea sunt, de fapt, obiective pe care le atingem oarecum deja, dar vom încerca să structurăm mai bine dialogul nostru la nivel european cu, în general, actorii din domeniul sportului și cu cei care practică sportul. Domnul Fisas a vorbit despre copyright, despre dreptul intelectual, proprietății intelectuale. Într-adevăr, este un lucru foarte important pentru cei care se ocupă de cultură. Vom face tot posibilul pentru ca drepturile celor care creează să fie protejate ale artiștilor. Dar aceasta implică mai mulți comisari. Cred că domnul comisar Barnier va deschide o consultare publică pe această temă foarte repede și sper ca să putem participa cu toții la această consultare. Dorim să ținem cont de toate aspectele acestui, acestei probleme atunci când discutăm. Nu pot să vă spun care va fi rezultatul final al acestor uh, eforturi, dar cu siguranță aceste aspecte vor fi considerate, pot să vă asigur. De asemenea, vreau să vă rog să participați la aceste consultări pentru că este important să primim input din partea oamenilor implicați care sunt interesați de cultură. Și dacă tot vorbim din nou de cultură, vreau să vă asigur că foarte în curând vom prezenta, pe lângă comunicarea pe tema cinematografului, și o comunicare cu privire la digitalizarea cinematografiei, care va arăta, uh, va, care va fi un proiect care va um, ținti la digitalizarea firmelor europene. De asemenea, am obținut un acord cu două bănci pentru crearea unui fond special. Una cred că este din Spania, una dintre bănci și vom încerca să susținem industria cinematografică obținând pentru ei credite de la aceste bănci partenere. Iată cele două acțiuni de care pot să vă asigur că pe viitorul, în viitorul chiar apropiat vom lua măsuri concrete. Și întrebarea dumneavoastră, um, Doris, în ceea ce privește cartografierea respectivă și structurarea universităților, dorim să dăm studenților o idee foarte clară despre ofertele care există pe piața europeană, care sunt cursurile care se oferă la diferitele universități și vrem de aceea să avem un fel de repertoriu cu toate universitățile și care ar putea să ajute studenții să ia o decizie mai bună. După cum știi, în momentul de față elaborăm un studiu care a fost inițiat la cererea președinției franceze trecute, un studiu care sperăm să fie terminat până în primăvara anului viitor. Și în conformitate cu rezultatele acestei studii, care au, momentan uh, se, de, se desfășoară acest studiu în 120 de universități europene, vom ști care va fi acțiunea noastră viitoare. Nu știu dacă vom încerca să facem un ranking al universităților, doar un, un, o cartografiere, o un inventar al universităților, probabil mai degrabă un inventar. Mulțumesc, spune doamna Pac. Avem într-adevăr acum o imagine de ansamblu a activității dumneavoastră foarte dificile și aș dori, vă rog luați-vă căștile că continui în germană, vreau să mai fac două remarci. Către domnul Berlinguer. Are dreptate domnul Berlinguer. Problema procesului de la Bolonia nu este o Problema Comisiei, a Parlamentului sau a Uniunii Europene. Este într-adevăr o chestiune națională și o chestiune interuniversitară nici politica națională și nici universitățile nu și-au făcut temele înainte să înceapă să implementeze procesul de la Bolonia. Aceasta este o realitate. Nu și-au adaptat nici uh, programele de învățământ, nici nu au creat un o guvernanță pe măsură pentru universități. Și această dificultate reiese acum, după 10 ani, peste tot unde se aplică acest proces, în afară de statele scandinave. Aveți dreptate, domnule Berlinger. N-am fost la Stockholm, la universitate, mi s-a spus nu avem nicio problemă cu această adaptare. Avem tot ce ceream eu să aibă. Avem um, o guvernanță, am avut un candidat și n-am avut nicio problemă cu acceptarea um, diplomei de bachelor în um, domeniul ului al economiei în procesul de la Bolonia trebuia să se întâmple o tranziție pentru a, către noile diplome. Multă lume însă are o problemă, de exemplu, cu echivalarea bachelorului. Acest lucru nu s-a acceptat nici de către industrie, economie și nici de către universități. Comisia știe că are multe de făcut, a oferit sistemul de credite, de creditare pe puncte, care, al, fără de care nici nu s-ar putea crea o recunoaștere la nivel european. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor care au menționat acest lucru. Problema politicii frecvențelor. Avem o comunicare din partea doamnei Gros și am avut o discuție între comisar și președinții de comisii. Eu am speriat-o pe doamna Gros când am întrebat din nou unde în propunerea ei se regăsește cultura, că eu nu o văd. Scria necesitățile economice, culturale și politice vor fi considerată la fel în politica frecvențelor. Și de fapt asta este o prostie, e praf în ochi, nu e de fapt vorba de cultură deloc. Vreau să rog pe doamna comisar să se uite atent la acest aspect pentru ca uh, frecvențele să nu fie acordate um, deci um, undele, posibilitatea de a emite, mă scuzați, despre aceasta este vorba, să nu fie uh, acordate fără ca să existe o echitate. Și cred că ar trebui, doamne comisar, să mai vorbiți încă o dată cu doamna Gros, pentru că nu s-a reglementat această problemă a emisiilor în general uh, și a drepturilor de a emite în general la nivel european. Și al treilea punct foarte important în ceea ce privește ceea ce a făcut comisia noastră până acum, vreau să vă amintesc că în iunie am avut o conferință, un fel de simpozion pe tema cultura în serviciul de acțiune externă. Și din acest uh, simpozion pe care l-am avut împreună cu Onic și cu alții, ne-am gândit că ar fi bine să avem un raport de inițiativă pe această temă. Doamna Șalche s-a arătat deja uh, doritoare să preia această temă și vă vom prezenta cu siguranță pe viitor un document pe care îl vom putea discuta și cu doamna Ashton. Eu am discutat cu domnul Brock din Comisia AFET care se, ref- se ocupă foarte mult de serviciul de acțiune externă. I-am scris împreună cu, lui, cu el, mă scuzați, o scrisoare doamnei Ashton uh, și am cerut ca în Serviciul de Acțiune Externă cultura să joace un rol important. Aceasta este, de fapt, unul din produsele de export cele mai puternice ale Europei și cred că de aceea sunteți pe calea cea bună și vă vom susține. Mulțumesc încă o dată foarte mult, stimată doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult, Vă urez numai bine pentru următoarele luni care vor fi dificile și sperăm să vă revedem cel târziu în ianuarie din nou în comisia noastră, poate chiar și în decembrie, în funcție de ceea ce se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult, thank you și goodbye! Și înainte să trec la punctul următor, vreau să spun un singur lucru. Mâine avem audierea pe tema cinematografului. Um, din păcate, posterul pe care trebuia să-l avem pentru a anunța evenimentul de mâine n-a ieșit bine. Avem un fundal mult prea negru, scrie ceva tema și scrie Doris Pac lângă. Nu, nu înțelege nimeni că e vorba de cinematografie și nimeni nu înțelege că dacă e Doris Pac e vorba de această audiere. Avem pe Wim Wenders care vine din Polonia, avem artiști și din Italia și nu scrie nimic pe acest afiș. Secretariatul nu este cel care a fost competent pentru acest lucru. Este absolut incultural, acultural, dacă pot să spun această nenorocire care s-a întâmplat cu posterul. Vă rog de aceea să încercați să spuneți colegilor că este vorba de o audiere extrem de importantă. Avem personalități notori din lumea filmului. Trebuie să arătăm Europei că suntem interesați de acest subiect și că facem ceva și pe tema digitală și că luăm în serios toate aceste proiecte. Deci, vă rog, încercați să transmiteți dumneavoastră ideea să rămână oamenii după vot mâine în uh, sală pentru ca să fie cineva în sală la această audiere importantă. Vă rog, deci, să nu încercați să vă faceți programe uh, în același timp, pentru că chiar avem nevoie de dumneavoastră, este foarte important, pentru că chiar sunt personalități cei care vin la noi. Trecem însă acum la punctul 4. Nu, 5, mă scuzați, spune președinta. Am invitat uh, astăzi în comisia noastră pe câștigătorii pre- premiului Charlemagne pentru tineret. Pentru cei care nu știu încă ce este acest lucru, vreau să vă informez. Mai lăsați-mi un pic de lumine ca să nu fiu un întuneric. Mulțumesc! Este o idee a Parlamentului European care a fost prezentată, inițiată de către președintele fost Pöttering și de către organizatorii prețului, eh, premiului, mă scuzați, Charlemagne, care există deja de mult timp. Acest premiu se acordă tinerilor între 16 și 30 de ani care au promovează, de fapt, o idee europeană și au o deosebită înțelegere a ideii europene în domeniul culturii. Vreau să îi salut pe toți cei care au participat la aceasta până acum. În 2010 am avut 216 proiecte din 27 de state membre și acestea au fost apoi selectate în două etape. În primul rând la nivel național, a existat un juriu național care era format din doi deputați europeni și un reprezentant al organizației de tineret naționale care au ales o serie de proiecte. Apoi cele 27 de proiecte naționale au fost uh, judecate de către un juriu european. Președintele Buzek a fost membru în acest juriu și trei alți deputați europeni și reprezentanții premiului uh, Carol din, de la Aachen. Charlemagne și uh, juriul european a ales cei trei laureați. Locul 3 a fost acordat unui candidat din Bulgaria pentru proiectul unor tineri ingineri care au uh, construit un robot mm, care folosește surse ecologice de energie pentru a separa deșeurile și materialele toxice. Apoi am avut un al doilea premiu de 3.000 de euro, un proiect din Irlanda. Domnule Kelly, ca să știți, se cheamă You Are Here. Este vorba de un proiect de carte pentru despre, cetățeni, despre tineri care au trăit și au locuit în altă parte, au trăit în alte țări decât la ele acasă și primul uh, câștigătorul, de fapt, este un candidat din Germania pentru uh, Euro, trenul pentru Europa, din care a fost un proiect uh, de construcția unui tren, unei locomotive cu mai multe vagoane, care a fost asamblat, de fapt, din bucățele mici din toate părțile Europei. Foarte ciudat, dar interesant. Avem cei trei reprezentanți astăzi în sânul nostru, doamna Maria Coteva din Bulgaria, reprezentanta din Irlanda Line în Siemensstadt și reprezentantul german Sasha Emrich. Pot să-i rog pe trei dacă doresc să își prezinte acum uh, să-și prezinte acum proiectul doamna Coteva. Good afternoon to everybody. I'll speak in English. Bună ziua tuturor, dați-mi voie să-mi exprim în limba engleză. Mă numesc Maria Coteva și sunt uh, membru de 2 ani, membru activ a uh, BEST. O să vă spun ce înseamnă asta mai târziu. Am o diplomă de licență în relații economice internaționale și mă bucur să reprezint Sofia, care a câștigat premiul 3 la Charlemagne anul acesta. Să încep prezentarea. Mai întâi câteva cuvinte despre Best International, care este misiunea, viziunea și uh, ce servicii oferim noi. Apoi câteva cuvinte despre BEST Sofia și despre uh, concursul de inginerie BEST. Și uh, apoi să vă spun ce s-a întâmplat după ce am primit uh, premiul Charlemagne și la final câteva, câteva minute pentru întrebări și răspunsuri. BEST înseamnă Board of European Students of Technology, adică boardul Studenților Europeni din domeniul tehnicii. Suntem o organizație non-profit și apolitică Reprezentăm uh, pe bază voluntară studenții din domeniul tehnicii și suntem prezenți uh, în Europa din 1989. Avem ceva vechime. Suntem uh, o organizație pentru studenții europeni din domeniul tehnologiei și încercăm să îi facem să înțeleagă cât mai bine culturile din jurul lor și să lucreze la nivel internațional. Suntem tot mai mari și mai puternici din rețeaua noastră fac parte 86 de universități din 30 de țări europene. Avem aproape 3000 de membri activi și prin serviciile noastre reușim să uh, ajungem la peste un milion de studenți. Dorim să sprijinim uh, diversitatea și vrem să îi îndemnăm pe studenți să se comporte cât mai responsabil. Cum ne îndeplinim obiectivele? Scopul nostru este ca uh, triunghiul acesta, sector public, sector privat și studenți să fie cât mai strâns. Încercăm să adăugăm uh, valoare învățământului superior și facem acest lucru pentru că în fiecare an organizăm foarte multe cursuri academice și concursuri în domeniul tehnicii. Încercăm să implicăm pe studenți în evenimentele noastre. Încercăm să îi facem tot mai conștienți de problemele de educație, mai ales din domeniul tehnic. Și încercăm să îi facem să contribuie în mod direct la rezolvarea problemelor noastre. Um, noi uh, sprijinim pe studenți printr-o um, platformă de cariere internaționale, îi sprijinim să-și găsească un loc de muncă, Uh, chiar și pe internet sau prin uh, evenimente consacrate. În ce privește Best Sofia, pot să vă spun că acum o lună am aniversat 10 ani de la înființare. Echipa noastră se compune din 35 de studenți entuziaști care din nou lucrează pe bază de voluntariat. Încearcă să promoveze Europa și valorile sale în rândul studenților. În fiecare an avem cursuri academice și uh, evenimente de uh, găsire de locuri de muncă, concursuri printre studenții noștri, viitori ingineri și uh, alte manifestări. În octombrie 2009 am organizat ultimul concurs, am adunat studenți din mai multe țări din uh, Europa. Uh, i-am împărțit pe cinci echipe și principala lor sarcină a fost să construiască un robot care să urmează, să poată urma o linie întortocheată cu senzori. Nu pot să vă dau mai multe detalii tehnice, din păcate. Care este contextul acestui eveniment? De ce am hotărât să-l organizăm? E bine, pentru că noi credem că studenții nu sunt pe deplin conștienți de beneficiile și avantajele pe care le oferă o educație completă și avantajele integrării în societate. Noi am vrut să le oferim oportunități prin care ei să-și poată dezvolta și pune în practică cunoștințele inginerești. Un lucru pozitiv pentru noi a fost că ei au avut ocazia să lucreze efectiv într-un mediu internațional și să comunice cu străini, cu studenți străini. Astfel, cred că au reușit să înțeleagă mai bine diversitatea culturală a Europei, un lucru foarte important pentru viitoarea coeziune socială a Europei, a Uniunii Europene. Am avut uh, două categorii de concurs, studiul de caz și design în echipă. La studiul de caz au primit o sarcină din partea unei companii pentru a proiecta o mașină care să facă reciclare iar la designul în echipă a fost uh, construirea efectivă a robotului. Am avut și activități sociale la sfârșit de săptămână. La Plovdiv, cel de-al doilea oraș cămrime din Bulgaria, participanții au reușit să cunoscă cât de cât tradițiile și istoria Bulgariei. Din păcate, nu am reușit să participăm la ceremonia de decernare de la Aachen, pentru că ea a avut loc în mai, într-un moment nepotrivit pentru noi, dar am fost invitați la Centrul de Informare al Parlamentului European din Sofia, unde ni s-a înmânat premiul. Și acestea sunt fotografiile de acolo. Ce s-a întâmplat după ce am primit acest premiu? În august, deva pe la sfârșitul lunii, am organizat un eveniment uh, educativ la care am uh, invitat 21 de studenți uh, din domeniul tehnologiei pe care i-am selectat pe baza scrisorilor, scrisorilor de motivație și răspunsului uh, dat la un chestionar specific. Ei uh, au reprezentat trei rețele tematice care includ pe cei care sunt responsabili cu colectarea rezultatelor evenimentului și transmiterea acestor date către cei care sunt responsabili la nivel european. Am invitat și reprezentanții companiilor, deoarece acest eveniment însemnă practic o discuție despre cum să uh, treci cu succes uh, de la mediul academic la mediul de afaceri, să te integrezi pe piața locurilor de muncă, să vedem ce oportunități oferim absolvenților. Studenții care au participat atunci sunt uh, în marea lor majoritate absolvenți, deci că cred că acum uh, putem să avem o viziune destul de corectă asupra peisajului. Fără banii de la acest premiu, nu am fi putut organiza evenimentul de care tocmai vorbesc, deci suntem foarte recunoscători cu sprijinul obținut de la programul Tineret în Acțiune am putut să facem schimburi cu România, cu Franța, uh, pentru a crea o atmosferă prietenoasă pentru studenții noștri. Cam atât din partea mea. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Acum continuăm cu prezentarea din Irlanda. Vă rog să veniți aici uh, alături de reprezentanta Bulgariei. Este vorba de Line Max. Ok. Go. Bună ziua tuturor! to full screen. Slideshow. Yeah. Okay. Um, so my name is uh, Line Madsen. Mă numesc Line Madsen Zimester și re- reprezint Broken Dimanche Press, uh, o editură, sunt ziarist și editor, uh, editor la această editură. De fapt, nu sunt irlandeză, sunt uh, norvegiană, de fapt, de naționalitate norvegiană, deci uh, vin dintr-o țară care nu face parte din Uniunea Europeană. Proiectul pentru care am câștigat uh, al premiul 2 uh, este o carte care se numește You Are Here. Iată imaginea acestei cărți. Este o antologie um, cu contribuții din partea a mai multor tineri, a opt tineri din uh, diferite țări europene. Eu și uh, John Houghton, uh, irlandez, uh, suntem editorii acestei cărți și Broken Dimanche Press este o, o editură mică deschisă în 2009, organizație non-profit. Ne interesează literatura, politică și artele vizuale. Această carte, You Are Here, puteți să citiți textul prezentării? Yeah. Um, okay, the background was a bit uh, more faded than my Fondul în prezentarea mea nu era atât de vizibil, deci cartea se referă, se referă la traiul în Uniunea Europeană dou- la 20 de ani după căderea zidului Berlinului și ce înseamnă a fi tânăr european în această Uniune, adevărată Uniune, în această Europa, Europa Unită, uh, care este acum o realitate pentru toți. Ideea ne-a venit uh, în momentul în care am fost la Berlin în 2008 în acest uh, oraș uh, care este capitală culturală a Europei, am avut un sentiment foarte puternic că naționalitatea nu mai era importantă. Am fost uh, înconjurați uh, de persoane de multe naționalități care făceau lucruri foarte interesante, dar nu legate de propria lor țară, ci de identitatea europeană de aspectele europene și ne-a interesat uh, această generație. Eu m-am uh, născut în 85, John în 84, deci uh, ne-a interesat uh, generația noastră și am uh, vorbit despre modul în care faptul că nu mai avem această referință ne afectează ca generație. Pentru generația anterioară noastră timpul cred că se împarte înainte, între înainte de căderea zidului și după căderea zidului. În schimb, uh, pentru noi, uh, uh, călătoria în diferitele țări sau faptul de a locui în diferite țări europene este o realitate și nu ne mai punem niciun fel de întrebări în legătură cu această realitate. Și deci am pus generației noastre întrebări și această carte este rezultatul muncii colective a tinerilor europeni. Deci ideea era să creăm o antologie. Am uh, cerut finanțare. Am fost uh, sprijiniți de programul uh, Youth in Action, Tineretul în Acțiune, și am uh, căutat uh, scritori, persoane care să participe la um, antologia noastră. Câteva luni de zile am făcut cercetare pentru a căuta persoane interesante care să participe la această antologie în, prin rețelele noastre. și am încercat uh, să ca cartea să reflecte uh, ce înseamnă pentru această generație uh, faptul de a putea trăi și uh, lucra în diferite țări ale, Uniunea, ale Uniunii Europene. În calitate de editor, uh, am dorit ca cei care participă la această antologie să ne, să ne uimească, să ne surprindă. Am uh, găsit uh, contribuții foarte interesante pe care vi le voi prezenta um, ceva mai târziu. Am lucrat cu designeri care au făcut designul cărții. Aceasta este. Am dorit ca aceste cărți pe care le publică editura noastră să fie obiecte de artă în sine și să facă onoare tradiției de a uh, produce cărți frumoase, obiecte frumoase, și am dorit ca designul să reflecte ceea ce am ales noi la nivelul de limbă. Uh, cartea este scrisă în cinci limbi diferite și uh, există o traducere în engleză, deci am dorit ca designul să reflecte acest lucru. Am lansat cartea pe 10 noiembrie 2009 odată cu cea de-a 20 -a, când s-au împlinit 20 de ani de la căderea zidului Berlinului. Deci lansarea a, a avut loc la Berlin și am trimis cartea difer- la diferite instituții culturale și de învățământ din Uniunea Europeană. Este destul de dificil să vorbesc despre carte în termen general, pentru că subiectele abordate sunt uh, foarte variate, dar aș putea să dau câteva exemple de contribuții. De exemplu, un articol vorbește despre modul în care imigranții de la Berlin se uh, mută în Berlin, uh, de la un dintr-un cartier în altul, care sunt cartierele pe care le preferă, Uh, un alt eseu vorbește despre politica de integrare din Italia și uh, cum uh, anumite zone considerate rău famate ale orașelor sunt separate de restul um, orașelor. Avem și un scenariu din Danemarca pe tema azilului în această țară Există un articol al unui activist politic din Belarus despre experiențele sale personale în lupta împotriva dictaturii Um, deci și formele uh, diferitelor contribuții sunt foarte diferite. Avem uh, poezie, uh, dramaturgie, eseuri și așa mai departe și contribuțiile sunt în cinci limbi, germană, poloneze, belarusă, daneză și engleză și există și traduceri în limba engleză. Um, această parte a proiectului era foarte importantă pentru noi și Am dezbătut mult cum putem rezolva problema limbilor, pentru că a dorit ca cartea să reflecte diversitatea europeană și aceasta a fost soluția pe care am găsit-o. Iată câteva imagini cu această carte. Um, list of the contributors. Aici este lista celor care au contribuit uh, la carte maybe you can't even see it because of the background. <laughs> uh, but there is basically... Um... Iată titlurile, contribuțiile contribuțiilor și numele autorilor. Avem un poet austriac la Berlin, uh, uh un dramaturg din Danemarca, uh, un, un romanceră din Polonia, uh, Martin John Callahan uh, din Regatul Unit, uh, Ula Martinenca, activist politic în Belarus, uh, Francesca Musiani, sociolog din Italia, uh, dar care trăiește la Paris, Christophan Gerwey, scritor olandez, Ursula Vosniak, antropolog social, uh, de naționalitate germană, dar de origine poloneză și editorii John Holton, scriitor și cu mine. Am dorit ca această carte să fie și un, uh, uh, o modalitate bună de a lansa editura și um, poeta din Austria, Ann Cotton, uh, a participat și la următoarea noastră publicație uh, și cam asta ar fi în legătură cu proiectul nostru. Very much. Mulțumesc. Scuza, Mulțumesc. And now the last and the first, uh... Și acum, uh, în final, domnul Emrich. Jetzt geht es um einen Schmalspurzug. Este vorba de un tren care merge pe o linie îngustă. So, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu îmi voi ține prezentarea în germană. Foarte bine, spune doamna președinte. Pe mine mă, nume, mă numesc Sasha Emrich și sunt reprezentantul uh, proiectului CNC, rețeaua Trenul pentru Europa. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră, pentru șansa de a putea prezenta acest proiect în fața dumneavoastră. Ce înseamnă CNC? CNC înseamnă Computer Numerical Control în engleză, adică o folosire a unor in, utilaje industriale în, cu tentă digitală. Am, cum am ajuns la această idee? Am avut o întâlnire în 2006, în, pe 10 noiembrie mai precis, uh, și am discutat despre o primă viziune, iată aici pe tablă, prima noastră viziune a posibilului tren pe care am putea să-l construim. De fapt, șeful proiectului ne-a dat ideea aceasta cu trenul și toată lumea a fost foarte entuziastă de ea. Proiectul nostru s-a bazat pe 24 de școli partenere din 21 de state, deci câteva state au avut mai multe școli care le-au reprezentat și am încercat astfel să includem toate statele europene la acest, în acest proiect. Pentru aceasta am făcut diferite întâlniri în timpul proiectului pe grupuri de lucru care se ocupau de diferite tematici și care se ocupau și de compunerea elementelor. Dar fiecare țară trebuia să-și construiască singură vagonul respectiv, după concepția sa, pentru ca să reprezinte cel mai bine specificitatea națională. Am avut cinci întâlniri în acest proiect în Germania, Franța, Italia, Spania și Belgia, toate în perioada 2006 până în 2010 de fapt până în 2009 mai precis. Aici vedem foarte bine cum lucram. Se vede foarte bine pe această poză. Aici sunt doi spanioli, de exemplu, care colaborează concret cu un german și se gândeau aici, în această etapă, la planificarea, organizarea următoarelor faze. Apoi aici se desena pe dreapta, așadar, pe calculator uh, ambreiajul trenului. Apoi avem aici un montaj al locomotivei, primul montaj, dar și adaptarea um, ambreiajului la vagoanele de tren. Și în final, vedeți aici, de fapt, ultima întâlnire la Bad Kreuznach, în Kreuznach, în Germania. Aceasta a fost, de fapt, prima călătorie a trenului. După mai multe îmbunătățiri, trenul a pornit și aceasta a fost într-adevăr pentru noi o mare relaxare. Aici, de fapt, aveam nevoie de un film care ar fi intrat acum, dar nu funcționează. În 2009, în aprilie, am avut deja posibilitatea de a ne prezenta trenul în Parlamentul European. 50 de persoane au fost parte din această delegație. Am prezentat uh, în spațiul Yehudi Menuhin în Parlament, după cum vedeți pe imagine. Și, de fapt, punctul culminant a fost câștigarea premiului uh, Charlemagne la Aachen. În 2011 vom începe cu proiectul următor, va fi din nou un tren dar vom ține cont acum uh, de extinderea rețelei CNC. Încercăm deci să cooptăm mai mult proiect. Până acum nu este încă foarte clar dacă toți partenerii vor putea să participe din nou, dacă vom putea și integra alte școli din alte țări și vagoanele vor uh, fi desenate, proiectate în conformitate cu, unor, cu unele legi ale fizicii, alte legi ale fizicii. Apoi dorim să facem un European Electronic Map, o hartă electronică a Europei și deci pe lângă de fapt vom avea o, o hartă Euro- a Europei pe calculator și de fiecare dată când trece un vagon dintr-o țară, pe harta respectivă se va activa țara care corespunde vagonului acesta va fi fundalul. Acest proiect va dura 2 ani și probabil pe 1, ianuarie, 2, 1 august 2011 va începe proiectul. Cum, aici, după cum vedeți și după cum spuneam, căutăm școli partenere, școli profesionale din țări care au participat sau care nu au participat uh, pentru ca să putem îmbunătăți proiectul nostru și pentru a avea în continuare un reprezentant din fiecare țară. Mulțumesc. Doar pe scurt o ultimă imagine. Și aici vedeți uh, adresa noastră. Eu sunt reprezentantul școlii care a coordonat proiectul BBS TGHS. Este o școală profesională din Germania, din Bad Kreuznach. Suntem parteneri uh, de contact. Dacă aveți interes sau aveți idei de școli care ar vrea să participe, iată adresa la care trebuie să scrieți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc foarte mult. Am avut trei prezentări foarte interesante. Este o plăcere să vă ascultăm și să vedem cum se entuziasmează tinerii pentru conviețuirea în Uniunea Europeană între state și cum se angajează oamenii în astfel de proiecte. Dacă aveți întrebări pentru uh, candidați, de fapt către câștigător, puteți să le puneți acum. Dacă nu, după ce a spus domnul Emrich uh, ultimele cuvinte, vă rog pe dumneavoastră și eu, în circumscripția noastră electorală, eventual să căutați școli care ar vrea să fie partenere la acest proiect. Aveți întrebări față de proiect pentru acest proiect? Nu. Ba da. Doamna Cameber, aveți o întrebare. Nu, nu este o întrebare, vreau doar să fac o remarcă. Am avut onoarea și uh, plăcerea de a participa în juriul pentru premiul la nivel național, premiul Charlemagne, la nivelul acela și a fost foarte plăcut să vedem cât de multe proiecte se pun pe picioare în Europa, cât de diferite sunt aceste proiecte și bănuiesc că și în statele membre care au mai participat, lucrurile au fost similare. Mi se pare păcat să știm atât de puține despre toate aceste proiecte și despre premiul Charlemagne. Eu, de exemplu, nici nu știam înainte să vin la Parlament că exista acest premiu și cred că și publicitatea pentru astfel de activități în statele membre ar trebui să fie mult mai mare. Poate că ar trebui să ne gândim cum putem ca aceste proiecte uh, excelente să fie comercializate, să fie mai degrabă făcute publice, asta este ce vreau să spun, pe lângă cele care au câștigat acest premiu, pentru că ele ar putea să folosească ca modele de best practice, pentru ca să uh, servească după aceea drept model pentru alte proiecte în alte țări. Cred că ar trebui deci să sporim conștientizarea pentru astfel de activități la noi în statele membre. Este păcat să nici nu se știe ce fel de inițiative din partea tinerilor se iau la nivel național pentru ca Europa să crească împreună, pentru că ei sunt tineretul, sunt viitorul nostru. Mulțumesc! Uh, Mai întâi, felicitări tuturor celor trei câștigători în această seară. Mi se pare excelent că inițiativele lor sunt recunoscute. Mă bucur că avem în sfârșit vești bune și din țara mea. Mulțumim uh, așadar lui Line pentru munca foarte bună. Cred că activitatea acestor tineri trebuie să fie mult mai vizibilă. Poate că ar fi bine să discutăm acest lucru pe viitor. Cum am putea să facem ca activitatea lor să fie mai vizibilă, astfel încât ei să fie mai prezenți în sfera publică. Mulțumesc. Domnul Boris. Ja pogratulować wszystkim nominowanym. Aș vrea și eu să îi felicit pe toți câștigătorii și cred că ar merita să transpunem aceste bune practici în ceva mai tangibil, o cooperare între școli uh, cu o casă de editură mi se pare o, o ocazie excelentă. Poate că ar fi bine să vedem cum putem să folosim uh, proiectele existente în realitate. Aș avea o întrebare. Cum putem uh, să obținem această publicație? Uh, această carte. Este vorba despre noi, uh, despre tineri europeni și modul în care ei se integrează în societate și în care comunică. Deci aș vrea să am și un exemplar. Da, ni s-a scris o scrisoare anul trecut și colegii care doreau să participe în jurile naționale au trebuit să ne anunțe. Întotdeauna merge comunicarea, dar nu toată lumea o percepe dacă nu știm cât de importantă este. Acum știm cât este de importantă și poate să folosim și ideea doamnei Camaieva. Vom ști ceea ce avem ca proiecte în statele membre. De ce colegii, deci noi, uh, nu am putea la noi, în circumscripțiile noastre electorale, să rezolvăm, să preluăm aceste proiecte și să facem o prezentare comună a ceea ce fac tinerii în țara noastră și ce idei au care merg în sensul uh, unificării Europei. Nu știu, doamna Camaeva a fost în Germania, dar cine a mai fost? Sabine Fein, cred. Ele două, de exemplu, ar putea să înceapă la, în Renania de Nord-Vestfalia, de unde vin ele dar și colegii din Bavaria, pot să-i spun, sau din alte țări, am putea să folosim deci, aceste proiecte pentru ca să se ne identifice și oamenii cu cetățenii tineri care fac așa ceva, pentru că nu toată lumea câștigă acest premiu și rămâne în anonimat. Trebuie să ajutăm, deci, să facem public această inițiativă. Eu voi crea o procedură pentru această... Știu, vă voi trimite și procedura pentru uh, acordarea acestui premiu, ca să o știți. Vă rog, doamna Costa. Sprijin această propunere. Într-adevăr, trebuie să facem publicitate acestor proiecte în țările noastre. Poate ar trebui să existe pe internet un site pentru a prezenta proiectele câștigătoare și cele care nu au câștigat. Ar fi excelent acest lucru pentru a crește vizibilitatea uh, acestui premiu în statele membre. Viviana. Doamna Haneda, mulțumesc o propunere. Noi primim vizite foarte multe din partea unor școli care vin pentru a se informa despre Europa. De aceea și am putea să folosim această ocazie să le spunem că există acest proiect pentru că trebuie doar să devină cunoscut și atunci aceasta ar fi o posibilitate de comunicare. Bine, eu notez ca temă pentru acasă că trebuie să fac un ghid oarecum despre ceea ce există, că există acest premiu, ce dorește să obțină și voi transmite această informație tuturor colegilor care să o răspunde, răspândească la nivel național, care să știe în primul rând că există. Există o pagină internet pe care putem după aceea să o trimitem ca link în circumscripția noastră dar sigur că lumea trebuie să și citească ceea ce le dăm. Câteodată, normal, avem căsuța plină de mail-uri și niciodată nu știm dacă sunt mail-uri importante sau nu. Poate că am putea să scriem că este un lucru important, mai ales pentru activitatea noastră acasă, în circumscripția noastră și pentru noi. Putem încheia așadar această discuție. Mulțumesc încă o dată celor trei laureați. Le urez numai bine pentru activitatea viitoare. Mult succes! și să vedem cine câștigă anul viitor. Pentru că ideea aceasta a venit din Parlamentul European și de aceea vom invita și anul viitor câștigătorii acestui premiu. Poate nu vă mai fi dumneavoastră pentru că ar fi cam mult, dar poate că doriți și altora să treacă prin această experiență și Sper că veți duce mai departe acest proiect printr-o muncă de publicitate. Ați spus că aveți nevoie de mai multe vagoane, aveți nevoie de o tehnică mai bună, mai nouă și sunt sigură că veți găsi un nou proiect și în Bulgaria dumneavoastră veți face tot posibilul pentru ca tehnicienii dumneavoastră să facă și alte invenții, invenții pentru ca mediul înconjurător să rămână și să fi, devină mai curat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, unde eu sunt raportor E vorba de participarea Confederației Elvețiene la programul Tineretul în Acțiune și la programul eh, de acțiune în domeniul învățării de-a lungul vieții. Se știe că Elveția a respins participarea la spațiul comunitar economic, dar a dorit să colaboreze cu noi în domeniul profesional, formării profesionale culturii și a educației, cultura din anul viitor. În august 2009 s-a ajuns la un acord cu Elveția despre participarea Elveției la cele două programe pentru tineret și formare profesională. Există articolul 218 la care Parlamentul European trebuie să-și dea acordul înainte ca acest acord să poată intra în vigoare. Bineînțeles că nu vom vota împotriva acestui articol. Este bine dacă Elveția participă la tot felul de proiecte. Parlamentul însă nu poate face nicio schimbare la textul acordului care este deja negociat, însă poate să adopte sau să respingă acordul. Nu cred că există însă motive să respingem așa ceva, pentru că, pe lângă faptul că nu ne costă nimic, pentru că Elveția contribuie singură financiar la aceste programe, putem fi bucuroși să extindem orizonturile noastre și către mica Elveție. Pentru că cred că ne pot ajuta și ei. Ideea centrală este ca pentru proiectele și inițiativele din Elveția să fie aplicate aceleași reguli și proceduri ca pentru participanții din Uniunea Europeană în ceea ce privește proiectele și, doi, Elveția trebuie să creeze o agenție națională care să se ocupe de punerea în aplicare a programelor la nivel național, așa cum se întâmplă și la noi în statele membre și își contribuie, contribuie singură financiar la aceste programe și reprezentanții elvețieni vor fi și ei participanți la întâlnirile care Discută gestionarea acestor programe dintre noi, așadar. Eu zic să adoptăm acest acord care include Elveția la programul Tineretul în Acțiune și la programul de acțiune pe uh, tema învățării pe tot parcursul vieții. Cred că nu putem nimic avea împotrivă. Are cineva ceva împotrivă? Nu este cazul. Atunci, pe 18 noiembrie, vom vota oficial pentru includerea Elveției în acest acord. Am terminat și cu punctul 6, termen, acum trecem la punctul 7. Trecem la subiectul Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial, un nou cadru politic pentru turismul european. Raportorul noastră este doamna Runner. Am avut deja o discuție informală pe această temă. Ultima dată îi dau cuvântul doamnei Runner Până pe 9 noiembrie la ora 12 se pot înainta amendamentele pentru acest proiect și pe 2 decembrie vom vota această propunere. Doamnă Raner, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mă bucur foarte mult să vă pot prezenta astăzi o primă propunere a acestui aviz. Într-adevăr, Trebuie să colaborăm foarte bine cu Comisia pentru Transport și Turism. Sunt membru și în această comisie și de aceea ideile pe care le vom dezvolta împreună în Comisia Cultură le voi transpune direct în Comisia Transport Turism, cu care am, bineînțeles, contacte bune. Cred că pentru toți dintre noi, transportul uh, și cultura sunt afectate de această temă. Până acum, turismul însă nu era neapărat o temă de predilecție pentru noi. Însă este important pentru conștientizarea la nivelul cetățenilor că turismul face parte din uh, promovarea ocupării și pentru, este important pentru dezvoltarea regională și pentru alte obiective ale Uniunii Europene și contribuie la consolidarea identității europene. Turismul a fost și este și va fi din ce în ce mai mult important ca motor pentru economie și în același timp aduce cu sine multe provocări, mai ales uh, provocări noi față de cele care erau uh, de obicei legate de turism. E vorba aici mai ales de inversarea piramidei vârstei, adică de îmbătrânirea populației și de vacumul care se creează, dar și de concurența pe piața mondială. Și este vorba și de durabilitate, de protecția mediului și de faptul că trebuie să creăm o cerere foarte clară și să gestionăm cererea la nivel european. Am încercat să formulez anumite proiecte de uh, rezoluție. Am încercat să, de asemenea, să aștept uh, cât se poate de mult amendamentele dumneavoastră pentru ca să putem cu toții contribui la acest uh, proiect. Eu cred că din ce în ce mai mult oamenii preferă să călătorească, să facă și turism de cultură, turism cultural. Autoritățile locale joacă un rol foarte important aici și trebuie să încerce să se orienteze către noi consumator de astăzi, către a noua formă de turism care a apărut. Mă gândesc aici la persoanele în vârstă, de exemplu, care au alte necesități, eh, ca și persoanele cu disabilități, care eh, nu mai pot urca 150 de eh, scări până la turne, turela bisericii pentru a vedea imaginea orașului de sus. Deci trebuie să ne gândim la nevoile grupelor noi care sunt acum consumatori în turism. În acest context, după cum spuneam, Trebuie să ne adaptăm, deci, la îmbătrânirea populației, să ținem cont de toate schimbările în societate. În anul 2020 vom avea 20% din populație care va fi peste 65, va avea peste 65 de ani. Aceasta ar trebui să fie un imbol suficient, de fapt, pentru a schimba structura și să încercăm să îi uh, considerăm, bineînțeles, și pe cei tineri, tineri bătrâni acum. E vorba de ce credeți ei că le va place? Vor vrea wellness, vor vrea spa, vor vrea uh, cultură, vor vrea să meargă cu autobuzul pentru că le e frică de avion sau mai degrabă cu alt mijloc de transport? Este foarte important ca noi, în comisia aceasta, să ne gândim în ce direcție merge Europa, având în vedere noile evoluții. Foarte important mi se pare mie, de asemenea, ca personalul care se ocupă de turism și, um, unde se, și gazdele la care se duc oaspeții respectiv să fie bine formate profesional. Subliniez de aceea necesitatea unei calități a măsurilor de formare, cum ar fi, de exemplu, programele Leonardo da Vinci pentru mobilitatea studenților și Erasmus pentru uh, întreprinzători și um, cei care fac stagii, de exemplu. Dacă cineva dorește în momentul de față să obțină un post important, bun în turism, trebuie să fi petrecut o parte din um, formarea sa în altă țară, pentru că numai dacă înțelegi mentalitatea celui din afară poți să oferi aceste servicii. Și faptul dacă respectivul va reveni sau nu la tine ca turist depinde de felul în care te-ai comportat ca gazdă. Numărul 3. Din aceasta reiese necesitatea de a crea un schimb internațional a școlilor profesionale pentru turism, pentru a îmbunătăți, în primul rând, și cunoștințele lingvistice a celor care lucrează în domeniul turismului. Nu este neapărat foarte amuzant uh, dacă încerci să vorbești cu un turist uh, foarte prost și nu reușești să-i răspunzi la întrebarea dacă oul uh, fiert a fost fiert 5 minute sau 3 minute este important ca statele membre să se specializeze și în această filieră. Dar știu că foarte important ca să te simți bine este să fii înțeles, să ai senzația că ai cu cine sta de vorbă. Și aceasta mă duce cu gândul la un sistem dual de uh, formare profesională în care se combină o școală profesională cu o, un aspect practic de stagii, pentru că astfel se pot îmbunătăți și cunoștințele teoretice dobândite la nivel um, de formare. Există foarte multe proiecte în care, de exemplu, um, cei care fac o practică, cei care doresc să obțină o meserie în domeniul um, economiei, de exemplu, au nevoie de o practică de trei luni într-o întreprindere. Și același lucru ar trebui să fie valabil și pentru turism. Este nevoie, deci, de o colaborare între întreprinderile care oferă destinații turistice, dar și între asociațiile locale, naționale și regionale la nivel european pentru crearea unei rețele, chiar și la nivelul școlilor, mai ales atunci când e vorba de uh, turism. 10% dintre cei care sunt pe cale să facă o formare profesională, sunt într-o formare profesională acum, um, sunt uh, activi și în domeniul turismului. Deci să nu neglijăm acest aspect pentru că este într-adevăr un uh, domeniu de interes pentru tineri. Se știe că există instituții cum ar fi uh, marca patrimoniului european sau uh, capitala culturală europeană, toate aceste chestiuni care au dus la o internalizare a acestor aspecte de cultură la nivel european, fără ca neapărat turismul să fie o parte clară. Dar totuși, pentru țările terțe, aceste aspecte au devenit interesante la nivel european. Cultura și turismul au nevoie de o comercializare, însă foarte la obiect. De aceea salut proiecte ca cele dinainte. După cum am constatat și ultima dată, nu le cunoaștem aceste proiecte, dar noi trebuie să fim cei care să le facem mai cunoscute. Inițiativele ca cele pe care le-am auzit înainte este, de exemplu, și promovarea unor destinații turistice mai puțin cunoscute și o o diminuare a senzației aceasta de prea multă ofertă prin alegerea unui loc pe care nu-l cunoști și încercarea de um, canalizare a destinațiilor turistice către locuri care nu sunt neapărat atât de comerciale. M-am gândit că în acest sens am putea să schimbăm oarecum tendințele de până acum. Pentru aceasta au fost publicate patru proiecte la nivelul Austriei, de exemplu, promovarea unor colțuri ale Austriei de care nimeni nu auzise, nici eu trebuie să recunosc despre țara mea că nu ne auzisem neapărat de aceste locuri ca destinații turistice. Și altă idee ar fi combinația turismului cu sportul. S-a mai menționat de către colegi astăzi cât de important este sportul pentru ca oamenii să nu um, să fie sănătoși, să nu ajungă să aibă probleme, să fie în continuare fericiți tur- turismul și sportul se pot combina foarte bine și chiar dacă experții de la Consiliu nu ne fac onoarea prezenței astăzi, să nu uităm că acest element este esențial. Există anumite sporturi pe care fiecare le poate practica și astăzi, mai ales dacă ne gândim cât de bătrâni vom putea deveni astăzi, din fericire, Doamne ajută, trebuie să ne gândim că am putea să cuplăm această îmbătrânire tocmai cu uh, o specificitate a unei regiuni care poate oferi un sport special. Și evenimentele sportive trebuie să fie mai bine promovate, pentru că oferă, de asemenea, șansa unor destinații turistice. Aceasta ar fi, după părerea mea, o continuare a programelor care există deja la nivelul turismului și o disponibilizare mai clară a mijloacelor financiare pentru ca toată lumea să-și poate dezvolta potențialul. Știți că întotdeauna sunt prea puțini bani pentru astfel de aspecte, dar ar trebui totuși să reușim să fim mai inovatori, să încercăm să folosim programele care există și care sunt o bază de finanțare, să fie mai bine exploatate în statele membre pe, canalizate pe această idee. Și uh, o altă idee, ultima de fapt, aș vrea să vă amintesc că anul trecut, nu anul trecut, mă scuzați, data trecută, spune vorbitoarea, ne-am schimbat idei despre faptul că există un site www.visiteuropa.com. Aceasta este o platformă internet care ar trebui să fie extinsă mai bine. Toate statele membre sunt reprezentate pe această platformă internet și ea ar trebui să fie folosită pentru o mai bună conștientizare a Europei ca destinații turistice și ca patrimoniu cultural. Pe acest site trebuie să găsim uh, informații în toate limbile europene. Mi-amintește, de exemplu, de carta registrul uh, austriac al firmelor care există și care are așa numită, uh, un așa numită pagină de prezentare. Și aici am putea avea un forum uh, pe care să prezentăm și alte programe și alte măsuri și să creăm linkuri între ele. Dacă tot avem această platformă de visiteurope.com, ar trebui să o folosim. Și acum uh, știu, trebuie să finalizez, știu, Doris, că te gândești că cel mai frumos bate soarele iunie și iulie și cel mai mult, dar totuși eu în mod conștient nu am preluat această idee în recomandările mele, uh, dar poate mai înaintez un amendament, persoanele care nu depind de vacanțele școlare ar putea exact folosi perioada noiembrie, octombrie sau aprilie. Deci, o, um, să zicem, uh, că nu este o um, perioadă foarte căutată din perspectiva turismului, să se folosească așadar și aceste perioade mai degrabă. Mă bucur foarte mult de propunerile dumneavoastră și mă bucur de asemenea că vom putea avansa pe acest proiect. Vă mulțumesc și pentru atenție. Mulțumesc! Doamna Costa dorește să ia cuvântul. Grație. Mulțumesc, doamnei raportor. Sunt de acord cu multe lucruri din avizul său, multe dintre, cu multe dintre sugestiile sale. Sper că vom putea um, avansa pe această cale. Aș dori să spun un lucru. Cred că este foarte important să începem uh, în acest aviz, uh, amintind uh, faptul că turismul cultural uh, reprezintă cea mai mare parte, cea mai consistentă parte a turismului în Europa și deci dacă găsim un nou mod de a promova produsul, produsul turistic european, acest lucru înseamnă că facem din acest aspect un aspect de prim ordin. Trebuie să subliniem uh, faptul că având în vedere că s a schimbat mult uh, modul în care se trăiește astăzi experiența turistică, nu e vorba doar de o vizită sau de un eveniment, e vorba de o experiență, o adevărată experiență și uh, mai puțin uh, o experiență de consum și mai mult o experiență personală de trai este foarte important modul în care competențele se împart între transporturi, care evocă doar aspectele legate de călătorie, de mobilitate și motivele pentru care se vine în Europa. În al doilea rând, cred că este important să se amintească că pe lângă inițiativele de la punctul 5 ar trebui să um, evidențiem mai mult uh, vectorul legat de turismul cultural reprezentat de itinerariile, europene, itinerariile culturale europene. În al treilea rând, printre cele patru axe pentru ale comunicării trebuie să existe turismul durabil și responsabil și aici cred că se poate regăsi și um, o, um, o ofertă mai diversificată care să nu fie axată pe anumite uh, anotimpuri sau sezoane, uh, ci să se po- și să se poată promova o regionalizare, deci uh, o dimensiune regională mult mai importantă. În ultimul rând, aș dori să amintesc faptul că există un proiect al Uniunii Europene, acela al orașelor creative, care puse în rețea pot să devină un pol important de atracție și pe lângă mențiunea foarte importantă a unor inițiative far, cum sunt capitalele europene ale culturii, s-ar putea promova mai mult uh, bogăția Europei și anume un turism în centrele mici și realitățile chiar rurale, deci uh, localitățile mai mici. Și din acest punct de vedere trebuie să există o legătură între oferta turistică din punct de vedere cultural și oferta unei culturi uh, uh, de tip artistic, deci produsele de calitate, designul și așa mai departe, deci tot ceea ce articulează oferta uh, culturală a orașelor, dincolo de partea strict istorică clasică. Astfel se valorizează și itinerarii alternative, poate de mai mici dimensiuni, dar asta nu înseamnă că este un turist de dimensiuni mai mici. E, astfel se poate um, extinde oferta pentru a ne putea um, adresa unui public mai larg. Mulțumesc. Kelly. Domnul Kelly. Uh, Mulțumesc. Cred că Hele a pus uh, accentul potrivit uh, pe elementele din prezentare. Poate că transportul Uh, sigur, transportul reprezintă și el un element foarte important și uh, cu siguranță că el poate fi legat de turism. Uh, există turism spiritual, cultural, sportiv, educativ și așa mai departe. Și toate prezintă un potențial de creștere în acest moment. Nu toată lumea dorește să își petreacă timpul prăjindu-se pe plajă. Poate alții au și alte interese. Deci uh, trebuie să ținem cont și de populația în îmbătrânire, să extindem oferta turistică și în extrasezon. Și ca să fac legătura cu ultima prezentare, cred că avem uh, o oportunitate în ce privește pe tineri, să nu uităm nici pe ei. Trebuie să ținem cont uh, de toate categoriile de vârstă. Deci avem uh, ocazia de a dezvolta turismul și economia din Europa și să creăm o identitate europeană, că tot vorbim despre asta. Avem nevoie de mai multă Europa și nu mai puțină. Putem să facem acest lucru printr-o industrie a turismului uh, bine gândită. Mulțumesc. Mulțumim. Gracias, presidenta. Domnul Fisas. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Cred că inițiativa este una foarte bună să îmbinăm turismul și cultura este un lucru excelent. Dar în ce privește formarea, că mi se pare uh, foarte importantă, tot vorbim de festivaluri, de concerte, vorbim despre uh, uh manifestări uh, clasice care îi pot viza și pe tineri, însă cred că ar fi important ca aceste inițiative să fie și cunoscute. Trebuie să fim foarte atenți uh, la grupul pe care îl țintim. Avem tinerii, avem familiile, avem um, alte tipuri de manifestări pentru alte categorii. Cred că turismul ar putea să profite de pe urma ofertei culturale. Dacă vorbim despre sport, trebuie să vorbim și despre marile evenimente sportive, despre practica sportului. Se poate schia în Austria, se poate juca golf uh, iarna pe Costa del Sol, deci există tot felul de posibilități. Însă, ca să nu mă bat de la tema noastră, cred că ar trebui să profităm și de pe faptul că avem un serviciu european de acțiune externă. Putem promova turismul pe toate continentele. Turiștii sigur că vor trebui să fie corect informați, poate chiar prin uh, intermediul Serviciului European de Acțiune Externă. Ei au și uh, o componentă culturală, de ce nu un fișa de post? Deci trebuie să uh, promoveze turismul și vom trimite ambasadori peste tot în lume. Haideți să îi folosim. Mulțumesc. Vreau să subliniez uh, toate aspectele turismului și mă bucur că Hel a făcut un raport. Trebuie să venim cu un răspuns uh, mai detaliat la cererea care există. Ați vorbit despre o dimensiune culturală europeană. Vă mulțumesc că ați inclus uh, elemente care merg mai departe de uh, dimensiunea unei singure țări. Cred că ar trebui să promovăm uh, acele piste europene, cum este pista de biciclete, cortina de fier. Și mai am și alte exemple în minte. Putem să valorificăm istoria mai multor țări care cred că uh, poate atrage oameni de pe alte continente. Acest element lipsește din păcate, din avizul Comisiei TRAN. Cred că în zilele noastre ar trebui să putem să comunicăm și să călătorim rapid și eficient peste tot în Europa. Nu mă gândesc doar la companiile aeriene low cost, care îi ajută pe turiști să se deplaseze. Mă gândesc și la linii feroviare de mare viteză. De exemplu, între Bruxelles și Londra poți călători foarte rapid cu trenul. Deci să ne gândim și la asemenea posibilități dacă vorbim despre turism. Mulțumim. Domnul Scuria. Eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez un aspect pe care colega l-a menționat uh, foarte bine, chiar dacă nu la regăsesc în traducerea în italiană a avizului, e vorba de sport și relația între sport și turism, pentru că în Italia, dar cu siguranță nu doar în Italia, sportul este legat din ce în ce mai mult de turism. Deci, prin inițiativele sportive se poate promova teritoriul, cultura, mai ales pentru persoane care nu mai sunt foarte tinere, și pentru care, dacă reunim sportul cu turismul, uh, putem să promovăm uh, um, uh, aceste activități. Este un aspect pe care colega Raner l-a identificat, nu regăsesc în text și poate ar trebui din acest motiv să fie mai clar specificat. Mulțumesc. Vreau să mai fac și eu o precizare la punctul 5. Nu trebuie să menționăm numai ceea ce s-a menționat, ci și că drumurile culturale trebuie să fie, itinerarile culturale să fie parte. De exemplu, în România, aceste drumuri ale culturii sunt foarte importante și trebuie menționate în text. În al doilea rând am probleme cu al doilea punct, așa cum e el formulat, nu pot să-l accept. Spune, sublinează necesitatea ca calitatea măsurilor de formare și a programelor ca Leonardo da Vinci să fie în continuare relevante pentru mobilitatea cercetătorilor și a studenților. Nu trebuie să depindem total numai de Erasmus. Noi nu suntem aici pentru a sublinia și a, susține antreprenorii. Ei vor face bani după aceea cu activitatea lor turistică. Nu pe ei vrem să-i susținem. Eu i-aș tăia în primul rând pe antreprinzători din această listă. Cineva care nu are experiențe în domeniul transfrontalier nu este un bun întreprinzător și nu vreau să-l susțin. Trebuie spus însă că experiențele transfrontaliere pentru toți care lucrează în domeniul turismului sunt foarte importante și există proiecte în Europa, care, programe care trebuie folosite în acest scop. Nu e vorba de Erasmus și nici cercetătorii n-au ce căuta aici. Altfel mi se pare bine și ar trebui să avem grijă ca la visiteurope.com, o să mă uit eu la acest site acum, să mai facem niște linkuri către festivalurile europene, de exemplu, pentru că ei au o pagină web a lor și dacă la vizit Com Europe am putea să avem uh, și un link către festivalurile europene, de exemplu, ar fi foarte bine pentru cei care se interesează de cultură. Deci se pot îmbunătăți oarecum lucrurile, voi face și eu câteva amendamente. Hela, mai vrei să spui ceva? Nu vreau să mulțumesc doar tuturor pentru că multe lucruri mi le-am notat deja din ce ai spus acum, de exemplu că la Visit Europe ar fi bine să motivăm regiunile care singure nu sunt în stare, din motive financiare, să participe la astfel de programe și, uh, eventual, nu se pune problema am notat de întreprinzător, de, iar în uh, ceea ce privește sportul, cum a zis colegul nostru Curils înainte, este o temă foarte delicată și pe 10 noiembrie am primit o invitație la care vom putea participa la evenimente regionale la nivel de sport, la nivel sportiv, de exemplu Liga Federală unde joacă Slovenia, Ungaria și Austria, na Bundesliga. Da, întrebarea este însă cum legăm sportul de cultură și de turism. Aceasta este legătura care trebuie creată, spune președinta. Altfel, cred că sportul este într-adevăr transfrontalier, așa cum ai spus-o și tu și arăți și tu cu evenimentul pe care l-ai organizat. Trebuie să existe însă un link direct la tema, către tema cultură și turism și avem posibilitatea de a înainta amendamente. Astfel putem încheia această discuție. Vă rog, deci, să Luați cu dumneavoastră tot ce vreți să luați de aici, pentru că mâine suntem în altă clădire, în altă sală, în Ian 4Q1. Mâine dimineață vă rog așadar să veniți la vot dimineață și vă rog să veniți și cu cartelele de vot, pentru că s-ar putea să avem păreri împărțite și va trebui să le vedem electronic. Și vă rog deci să fiți în prezent și la audiere după aceea mâine dimineață. Deci de la 10 este audierea până la 13. Vă rog mult să fiți prezenți. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară bună. Coordonatorii sunt rugați să rămână în sală. Ok. Können wir ganz schnell dafür sorgen, dass alle Nicht-Koordinatoren und Mitarbeiter den Raum verlassen, damit wir schneller mit unserer Koordinatorensitzung anfangen können.